Începem cu primul punct de pe ordinea de zi peste care trecem. Nu avem deja descărcarea, fiindcă ieri am hotărât să o amânăm pe data următoare. Trecem la punctul 12, bugetul 2010, secțiunea 3, comisia. Avem raportul domnului Odi, vicepreședintele, care va lua cuvântul chiar acum. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de, de commentaires. Mulțumesc, domnule președinte, nu am comentarii suplimentare. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul acordat. Vreau să le mulțumesc și tuturor colegilor pentru amendamentele care sunt extrem de utile pentru raport. Și propunerea mea este să trecem de îndată la vot. Sì, la ringrazio. Uh, onorevole, allora passiamo. Mulțumim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 Allora, passiamo alla votazione dell'emendamento. Trecem deci la vot, dacă sunteți de acord, și nu vom vota, vom vota până ridicarea mâinii, nu cu cartela, fiindcă nu cred că e cazul. Sunteți de acord? Amendamentul 1. Raportorul propune să votăm negativ. Cine este pentru? Se adoptă, deci, acest amendament. Cine se opune? Cine se abține? Deci, se adoptă. Doriți să verificăm cu vot electronic. Suntem de acord.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 S-a închis votul. Toată lumea a votat? Nu? 7 pentru, 9 împotrivă și o abținere. Ne spune votul electronic, deci diferă de votul prin ridicarea mâinii și amendamentul se respinge. Poate n-a votat cineva, ați folosit cu toții cartela? Dacă nu există obiecții, trecem mai departe. Propun ca de acum înainte să votăm și celelalte articole cu cartela electronică pentru a vota oricare obiecții. Trecem la amendamentul numărul 2. S-a deschis votul pentru amendamentul 2. se respinge cu 12 voturi împotrivă, 10 pentru și o abținere. Trecem la amendamentul numărul 4, care are două părți. Votăm prima parte a amendamentului 4. S-a deschis votul. se adoptă cu 23 de voturi pentru. Nicio, nimeni nu se opune, nimeni nu s-a abținut. Trecem la a doua parte a amendamentului 4. S-a deschis votul. Douăsprezece voturi împotrivă, 11 pentru, nicio abținere, deci se respinge. Votăm amendamentul numărul 3. S-a deschis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul numărul 5. S-a deschis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, nicio abținere și două voturi împotrivă. Trecem la amendamentul numărul 6. S-a deschis votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Trecem la amendamentul la următorul amendament, dat fiindcă 7 cade. Trecem deci la amendamentul numărul 8. S-a deschis votul. Se respinge cu 15 voturi împotrivă, 8 pentru, nicio abținere. Trecem la amendamentul numărul 9. se adoptă cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Votăm acum amendamentul numărul 10. Cardul meu nu funcționează, cardul de vot. Așteptăm un moment până se rezolvă problema. Ok. Eu E adesso questa qua è la votazione del 10 abbiamo fatto. Ok. La votazione del, dell'emendamento numero deci s-a închis votul pentru amendamentul 10, se respinge cu 12 voturi împotrivă, 10 pentru, nici o abținere. Trecem acum la amendamentul 11. Așteptați un moment, vă rog. Domnul Lodi, în ceea ce privește amendamentul 11, grupul meu propune un amendament oral pe care am să-l citesc și v-aș propune, domnule președinte, să supunem la vot acest amendament oral și apoi amendamentul colegei Ayala Sander. Amendamentul oral propune adăugarea la aliniatul 8 consideră că toate acestea trebuie realizate garantând că toate documentele Uniunii uh, care rezultă din legislație sunt accesibile în fiecare limbă oficială a Uniunii Europene, sunt accesibile publicului. Doriți să votăm acest amendament oral înainte de amendamentul 11? Asta ar fi propunerea mea, spune domnul Odi, fiindcă uh, nu a fost introdus pe document. De aceea propun să votăm amendamentul oral și sigur apoi votăm și amendamentul doamnei Ayala Sender, care ni s-a părut nouă cel puțin prea restrictiv. Mulțumesc, domnule președinte. Franceza mea nu e suficient de bună și aș vrea să spun domnului Odi ce înseamnă relevant de la, de la legislație? Care ține de legislație sau ar putea să fie și lucrările pregătitoare? Ce înseamnă care rezultă din legislație? Fiindcă aici vorbim despre accesibilitatea documentelor generale ale Uniunii în toate limbile. Sunt de acord cu ce ați spus, dar să nu vă referiți exclusiv la legislație. Poate e vorba de acte pregătitoare, de comunicări. Nu am vrut să includ toate aceste lucruri și e adevărat că trebuie să înțelegem că există probleme economice, dar să nu ne referim exclusiv la legislație. Recomandările uneori, de exemplu, sunt mai utile pentru cetățeni decât legislația propriu-zisă. Nu toată lumea are, un, are studii juridice. Deci asta vreau să explic. Sunt de acord, dacă hotărâm împreună să nu tragem, de exemplu, anexele, foarte bine, dar să se stabilească clar și exact cum se va face. Încerc Scuze, domnule președinte, spune domnul că am dat naștere unor discuții de ordin politic. E adevărat, dorim să păstrăm anexele, chiar dacă sunt în engleză doar, sunt documente extrem de importante, deci trebuie să le păstrăm. E adevărat în același timp că dacă spunem uh, care rezultă din legislație ar putea să restrângă sfera de aplicare a traducerii atunci eu să spun, aș propune să spunem care rezultă din lucrările Parlamentului. Și aici nu mai intră doar legislația. Sunt de acord cu această formulare. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să vă retrageți amendamentul. Deci se retrage amendamentul în, dacă acceptați ceea ce v-a propus domnul Audi. Deci votăm amendamentul oral, așa cum a fost el prezentat de domnul Audi. Se adoptă 24 de voturi pentru, nimeni nu se abține, nimeni nu este împotrivă. Amendamentul 11 se retrage. Trecem la amendamentul 12. S-a deschis votul. Amendament approvato, 23 voti a favore, Nessun... Amendament aprobat 23 de voturi pentru, niciunul împotrivă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. Amendamentul respins. Amendament respins. Cu 17 voturi împotrivă, 8 pentru. Trecem la 14. S-a deschis votul. Amendamentul aprobat. Amendament aprobat cu 25 de voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. Trecem la uh, votul pentru alinatul, amendamentul 15. La votațiune aperta. Votul s-a deschis. Amendament aprobat. Aprobat 25 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la votul amendamentului 16. S-a deschis votul. respins, 16 voturi împotrivă, 8 pentru o abținere. 17, amendamentul 17 s-a deschis votul. Respins cu 17 voturi împotrivă, 8 pentru. Vă rog, domnul Odi. Mulțumesc, domnule Odi. În ceea ce privește alineatul 12, aș vrea să vă cer să facem un amendament oral de care mi-am dat seama în această dimineață. Este vorba de regularizarea a ceea ce um, statele membre datorează pentru uh, pensionarii Uniunii. E vorba de alineatul 11. Este vorba de o uh, redactare, acolo se vorbește de 33,5 miliarde de euro. Această cifră este de 36,9 la 31 decembrie 2008. Deci vă propun să spunem că estimate la 36,9 uh, uh, la data de 31 decembrie 2008 și aceasta pentru a actualiza uh, raportul cu cifrele din 2008 și nu cu cifrele din 2007, uh, pentru că cifrele din 2008 au fost disponibile la sfârșitul primului trimestru din 2009. Deci vă sugerez, sugerez să spunem că e vorba de 36,9 miliarde euro la 31 decembrie 2008. Vă rog. Doamna Ela Sander, e vorba de o cifră, raportorul nu cunoștea, nu avea cunoștință de această nouă cifră. Sigur, putem să considerăm că e vorba de un amendament tehnic. Secretariatul poate să uh, aibă responsabilitatea actualizării. Într-adevăr, este vorba de o simplă adăugire. În consecință, nu este nevoie să punem la vot acest lucru dacă sunteți uh, cu toții de acord. De altfel, amendamentul este respins. Trecem la votul amendamentului 18. S-a deschis votul. se aprobă cu 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici abținere. Trecem la amendamentul 19 s-a deschis votul. Respins cu 18 voturi împotrivă, 7 pentru, o abținere. Amendamentul 20, votul este deschis. Amendament aprobat cu 22 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Trecem la amendamentul 21. Votul este deschis. Amendament aprobat cu 23 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Trecem la 22. S-a deschis votul. Amendament aprobat cu 26 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Amendamentul 23. S-a deschis votul. respins 15 împotrivă, 10 pentru o abținere. Am încheiat uh, votul pe marginea uh, amendamentelor. Uh, votăm avizul. Votul este deschis. Aprobat cu 25 pentru și un vot împotrivă. Mulțumim vicepreședintelui, domnului Audi, pentru uh, uh, ceea ce a făcut. Și continuăm cu ordinea de zi. Merci. Uh, passiamo adesso. Trecem acum la un scurt rezumat, fiindcă toată lumea a primit deja documentul referitor la reuniunea coordonatorilor, care s-a desfășurat ieri după masă, după întâlnirea întregii comisiei. Am numit raportorii pentru dosarele actuale pe care nume pe care le găsiți în lista care v-a fost trimisă de la secretariat, la fel și cu raportorii pentru descărcarea de gestiune pentru 2008 și deciziile care sunt valabile începând cu martie 2009 cu privire la raportori. Aici nu există probleme, la fel nici cu rapoartele de inițiativă și punctul 5, rapoartele speciale ale Curții Europene, unde găsiți lista cu grupurile care s-au angajat în raportarea acestor documente. S-au luat apoi hotărâri cu privire la delegații, la audieri și la studiile care trebuie stabilite pentru următoarele luni, mai ales cu privire la delegații și la audieri. Aici aveam o urgență pentru că, așa cum le a spus secretariatul, trebuie luată o hotărâre până la data de 7 octombrie. Veți găsi în acele documente nu doar uh, câteva studii care au fost propuse și aprobate ieri, cât și audierile despre care s-a discutat, care se găsesc uh, la punctul B2 în documentul pe care l-ați primit. În ceea ce privește delegațiile, au fost indicate statele următoare, Italia cu anumite regiuni, Lombardia, Abruzzo, Calabria și Campania, apoi Bulgaria, România, Kosovo, Macedonia, Ungaria, Grecia, Cipru și Croația. Așa cum uh, am fost informat de către domnul Brown din partea secretariatului în această dimineață. Trebuie să avem în vedere că dintre aceste delegații probabil doar trei pot să se deruleze în 2010, în timp ce restul vor fi uh, planificate pentru 2011. Așa că azi avem două soluții. Fie hotărâm acum care dintre cele trei delegații se vor derula în 2010 sau solicităm o întâlnire a grupurilor politice cu secretariatul pentru a alege dintre aceste state care vor fi cele care vor avea o delegație pentru 2010. Dacă vrem să uh, avem timp să ne gândim la asta. Dacă nu, dacă credeți că nu e nevoie de timp, putem hotărâ acum care sunt cele trei state. Partidul Popular a spus ieri, uh, doamna Grasă cred că ne-a sugerat Ungaria, domnul Gheer Grecia și grupul ALDE a propus Italia. Deci fie putem decide acum sau dacă e nevoie de mai mult timp, uh, avem o întâlnire săptămâna viitoare să hotărâm. Dar oricum, până în 7 octombrie, hotărârea trebuie să fie finalizată. Deci mai sunt doar câteva zile. Aveți cuvântul. Aș dori să întreb numai dacă am înțeles bine propunerea dumneavoastră, domnule președinte. Dacă astăzi nu uh, decidem, totuși trebuie să decidem ceva până în 7 octombrie, cum altfel putem să uh, ajungem la o decizie dacă nu decidem astăzi? Am spus deja o întâlnire a secretariatului cu coordonatorii grupurilor politice pentru a alege aceste trei state cărora le vom da prioritate la delegații. Astăzi e deja 1 octombrie, deci probabil în următoarele zile trebuie să aibă loc această întâlnire ca să ajungem până în 7. Uh, puheenjohtaja, kolme... Mulțumesc, domnule președinte. Da, aveți aici uh, trei propuneri, uh, Ungaria, PPE, Grecia și Italia. Nu putem să facem decât trei propuneri, deci de ce să nu hotărâm uh, astăzi? Poate că grupul nu este gata. Astăzi putem să amânăm puțin lucrurile, dar au existat ieri trei propuneri. De ce trebuie să amânăm această hotărâre? având în vedere și sugestiile făcute azi dimineață de secretariat, evident că dacă luăm o hotărâre astăzi e mai bine. Cu cât mai repede, cu atât mai, bun, mai bine. Însă eu am vrut să vă prezint și mai multe posibilități. Une, une... Aș dori să vă împărtășesc o părere personală în ceea ce privește Croația, pentru că dacă mâine uh, prietenii noștri irlandezi vor fi înțelepți să voteze tratatul de la Lisabona, modificările care au fost negociate politic cu irlandezii uh, uh, vor fi, uh, din punct de vedere juridic, incluse în tratatul de aderare cu Croația și accelerarea, accelerarea aderării Croației va fi o miză politică importantă. Mă întreb dacă Comisia noastră nu ar trebui, așa cum am făcut-o în cazul Kosovo la uh, ultimul mandat, să facem o vizită în Croația pentru a ne face o idee și pentru a ne pregăti pentru această accelerare politică și, de altfel, negocierile de frontieră între Slovenia și Croația uh, sunt pe cale să se uh, finalizeze. Deci totul se accelerează. Este o um, idee politică, o reflexie politică pe care vă supun atenției. Prego, onorevole Liberas. Domnul Liberaschi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uitând, uitându-mă la țările care sunt propuse spre a fi vizitate, aș vrea să vă reamintesc tuturor că anul trecut am vizitat Bulgaria. Nu știu dacă este sigur să uh, necesar să mergem acolo în fiecare an sau la fiecare doi ani. Deci, cu consimțământul dumneavoastră, am avut uh, privilegiul să particip uh, la această vizită dar cred că de data aceasta Bulgaria ar putea să nu fie vizitată. Onorevole Ceazneschi, prego. Domnul Cerneschi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin vizita în Croația, deși acceptând sau, acceptarea sau respingerea tratatului de la Lisabona nu va influența viitorul Croației, pentru că ea va fi acceptată în Uniunea Europeană, indiferent de ceea ce se întâmplă cu tratatul. Într-adevăr, însă, este prima țară care ar adera la Uniunea Europeană și vizita în această țară este foarte importantă. Aș dori să susțin propunerea dumneavoastră în această privință, mai ales pentru că se pare că nu au avut prea multe probleme cu, aj cu utilizarea asistenței pentru preaderare. Voglio Înainte să-i dau cuvântul domnului Gher, vreau să subliniez faptul că toate statele pe care le-am menționat vor avea o delegație. Acum însă trebuie să prioritizăm și să vedem care merg primele, dar celelalte nu vor fi excluse. Pentru 2010 putem avea 3, maxim 4 și restul în 2011. Ca să clarific. Aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc. Am simpatie față de propunerea domnului Odi. Atunci aș propune așadar ca anul uh, viitor să, luăm în vedere, să avem în vedere Croația. Aș dori să mai subliniez o dată propunerea mea de ieri uh, cu privire la Grecia. Înțeleg, uh, am și foarte mare înțelegere față de propunerea cu privire la Italia. Ieri s-a uh, discutat uh, și uh, asistența de, în cazul catastrofei de la Abruzzo, deci uh, din acest punct de vedere cred că Italia ar fi o bună idee. Uh, deci uh, mi-ar plăcea ca Grecia și Italia să devină prioritățile pentru anul următor. Vă mulțumesc! Vorrei mm, dare un attimo la parola... Uh... Aș vrea să dăm cuvântul reprezentanților PPE. Ieri, colega Gressel a menționat Ungaria. Deci dacă nu sunt probleme, putem avea Italia, Croația care a fost uh, susținut de domnul Gresel și Grecia. Și atunci Ungaria o amânăm pentru 2011. Deci în 2010 Italia, Croația și Grecia ca prioritate și restul în 2011. Kyllä me kiinni tästä Unkarista paremmin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș prefera să fie uh, Ungaria, uh, Croația, Italia. Am uh, dorit să menținem uh, Ungaria. Știm că a fost deja o delegație în Grecia în 2007, deci aș prefera ca întâi să vină uh, Ungaria. Grecia ar fi a patra Iată principalele trei țări pentru moment. Eh, Ungaria. Dacă doriți să păstrăm Italia, putem avea Italia, Ungaria, Croația și să punem Grecia pentru 2011. So, das hört sich ein bisschen an, als entscheiden wir über Familienurlaube. Also... Parcă am decide unde să mergem în concediu cu familia. În Grecia era vorba de implementarea acestui uh, sistem de control pe care trebuia noi să o verificăm. Acesta era argumentul pe care l-am adus pentru, uh, acest, uh, pentru această vizită și uh, eram sprijinici de doamna Gresle ieri. Pentru că această comisie a solicitat uh, Greciei de mult timp să introducă acest control, de, acest sistem de control al uh, sistemului agricol și noi ar trebui să ne asigurăm că au făcut asta. Problema se pune care sunt prioritățile noastre um, politice și ce are mai multă importanță pentru noi în calitate de comisie. Această uh, comisie de mai multe ori a solicitat și a avertizat Grecia cu privire la acest sistem de uh, control, în, uh, de implementare și cred că ar trebui să continuăm și să perseverăm, uh, să insistăm la, uh, în Grecia cu privire la acest sistem. la Înainte să-i dau cuvântul colegului nostru, o idee bună ar fi să creștem numărul de la 3 la 4, Italia, Ungaria, Croația și Grecia. Încercăm toate aceste patru delegații în 2010, restul în 2011 și astfel s-a încheiat discuția. Și dacă sunteți de acord, putem trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul. Cred că uh trebuie să includem și un stat uh, membru vechi, deci Grecia și sau Italia și un nou stat membru, Ungaria, asta din motive de paritate politică și o țară care este în curs de aderare, Croația. Și în felul acesta toate cele trei țări sunt acoperite. La prioritate. Toată lumea spune același lucru. Deci Italia, Ungaria, Croația și Grecia priorități pentru 2010 și celelalte state pe care le-am menționat în întâlnirea de ieri vor avea delegații pe 2011. Ne-a mai rămas timp și dacă vreți să ne spuneți pentru următoarele întâlniri care să fie studiile. Deci misiunile, delegații și audiere avem data limită 7 octombrie, dar pentru studii mai avem timp. Ieri au fost făcute câteva propuneri care au fost adoptate și dacă cineva are propuneri pentru următoarea întâlnire, vă rog să ne spuneți și va fi introdusă pe ordinea de zi a secretariatului pentru următoarea întâlnire. Domnul Liberaschi, aveți cuvântul. Proszę bardzo, panie przewodniczący, jednak co do wyjazdów chciałbym... Îmi cer scuze, domnule președinte, în legătură cu vizitele. Aș vrea să mă întorc la acest subiect, pentru că colegii noștri au spus că trebuie să fie state uh, membre vechi, noi și în candidate. În rândul trecut s-a mers în uh, Polonia, în țările de jos, și dacă sunt uh, situații care ne îngrijorează în Grecia, atunci am dori să avem următoare ordine. Italia, Croația, Grecia și Ungaria ca o a patra destinație, dacă este posibil. Însă am dori ca prioritățile să nu fie într-o ordine artificială, ci așa cum o impun împrejurările. Poi del, di come verranno fatte queste delegazioni evident, despre structurarea acestei delegații discutăm, um, vom discuta. Nu e vorba de delegații care merg în vizită turistică, ci care vor examina situația la fața locului și de aceea am, am um, selectat aceste state, fiindcă am considerat că e nevoie să avem acolo o delegație a Comisiei. Însă nu cred că acum e momentul să hotărâm cum se vor derula aceste misiuni. Avem timp în următoarele zile. Doamna Iala Sanderia are cuvântul acum. De <clears throat> domnule președinte. Pentru, în ceea ce privește studiile, ne spuneți că există încă posibilitatea să facem noi propuneri. O listă apare deja aici, care uh, se supune acordului uh, coordonatorilor și insist asupra studiilor perspective financiare, deci aplicarea fondurilor structurale, fonduri agricole 2007-2013, ieri am constatat că pentru perioada 2000-2007 era prea devreme să ajungem la concluzii. Deci 2009-2010 putem să întrebăm Comisia, însă totuși este prea devreme să ajungem la rezultate și să facem recomandări, pentru că nu uh, avem uh, nici măcar niște Uh, date uh, la mijlocul uh, perioadei. Avem perioada 1994-1999. Comisia ne-a dat detalii, olaf ne-a dat informații în legătură cu neregulile. Deci dacă ar trebui să se facă studii foarte bine, nu știu dacă există, nu știu asta, dar dacă există studii în alte instituții, poate că ar fi uh, util să ne aplecăm asupra acestor studii, așa încât uh, vom avea perioada 2000-2007 și pentru perioada următoare vom avea un uh, uh, raport intermediar nu este util să ajungem la concluzii cu privire la niște cifre care evoluează. Așadar, am avea o bună evoluție a uh, situația. Am avea 1994-1999, apoi perioada 2000-2007, care am uh, văzut-o ieri, după care am uh, putea să analizăm anii următori pentru perioada actuală. Uh, vă repet, totul este încă în desfășurare și nu putem să ajungem la o concluzie finală. Mulțumesc, e timp pentru propuneri, cum am spus, deci aveți timp să vedeți care ar fi cea mai bună formă a propunerii pe care să o prezentați comisiei punctul C se referă la audierea comisarilor. Inițial ne-am gândit să că am avea prea multe audieri și prea puține întâlniri la dispoziție și s-a făcut o propunere de către domnul Liberațchi de a reduce într-un fel sau altul numărul audierilor. După ce am discutat ieri cu coordonatorii a rezultat însă să subliniem că e nevoie să subliniem importanța de a audia toți comisarii. Nu avem cum să spunem unul este mai important ca altul, toate subiectele sunt relevante pentru comisie. De aceea am rugat secretariatul să identifice modurile, zilele, să, structure, să consulte și calendarul um, comisarilor pentru a putea să ne întâlnim cu toți. De asemenea, pe 10 noiembrie am arătat că va exista o întâlnire cu Curtea de Conturi. După cum am spus și ieri, s-au dus tratative și a fost destul de complicat pentru a uh, reuși să să răspundă tuturor cerințelor Comisiei și Curții de Conturi și veți avea care este calendarul precis al acestor uh, întâlniri. Încercați uh, să, fieți, să fiți punctual cu toții pentru a avea o discuție cât de cât bine structurată, fiindcă, așa cum am spus, și Curtea de Conturi, nici Comisia nu sunt dispuși să-și limiteze intervențiile și am văzut ieri cât de important este să discutăm și de cât timp e nevoie um, să discutăm atunci când avem întâlniri cu Curtea de Conturi și cu OLAF. E important ca toată lumea să poată asculta, să poată interveni și să putem avea discuții. Cu privire la vizita de la Luxemburg, s-a stabilit după masa zilei de 4 noiembrie. Atunci avem vizita la Luxemburg, făcută la invitația Curții de Conturi și mulțumesc reprezentanților Curții de Conturi care sunt astăzi alături de noi. Am spus deja cum stau lucrurile cu studiile PP-ul trebuie să participe la o întâlnire la invitația Comisiei pentru Afaceri Externe. Am hotărât de asemenea amânarea votului pentru descărcarea de gestiune și apoi calendarul reuniunilor Comisiei pentru 2010, în special prezentarea raportului anual a Curții de Conturi, care se va face pe 9 noiembrie. Dacă nu sunt alte observații, propun să trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi, un raport special 2 din 2009 al Curții de Conturi Europene intitulat Programul de Sănătate Publică al Uniunii Europene 2003-2007, un instrument eficace de îmbunătățire a stării de sănătate, cu raportor domnul Fielner care are cuvântul. No quería, gracias presidente, perdone, no quería simplemente no interrumpir, pero en, en la Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Ayala Sander. Vreau să intervin în ceea ce privește această propunere care vizează un reprezentant al COCOBU uh, la reuniunea uh, uh, Comisiei pentru Afaceri Externe. Trebuie să facem astfel încât acest reprezentant să fie în măsură să uh, facă un raport în comisia noastră. Eu mă ocup de uh, agențiile de cooperare și de dezvoltare. Totul este interesant, însă esențial este ca periodic să avem o reuniune de briefing pentru a explica ce se întâmplă în celelalte comisii și acest lucru este organizat de secretariat este evident, reprezentantul PP-ului va merge sau nu la titlu personal sau ca reprezentant al, va fi oricum reprezentant al comisiei, deci evident ne va informa. Am să dau deci cuvântul acum domnului Felner pentru prezentarea raportului. Uh, eu... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că este am primit un raport foarte interesant. L-aș, recu- l-aș recomanda uh, colegilor să-l citească. Eu fac parte din această comisie de 5 ani și am primit foarte multe rapoarte din partea cu- uh, Curții de Conturi. În ciuda faptului că am citit foarte multe rapoarte ale Curții de Conturi, cred că acesta este unul dintre cele mai uh, utile din punct de vedere al criticilor pe care le aduce. Aș spune că acest program nu este suficient de bine adaptat, nu este nu poate fi măsurat, are o serie de obiective vagi și nu este foarte clar care este utilitatea acestui program. Cred că este ceva foarte grav. Dacă mama mea ar fi citit acest raport, ar fi spus ceva de genul că cei care au ambiții prea mari, de cele mai multe ori, nu reușesc să um, ajungă la niciun rezultat. Și cred că acesta este cazul de foarte multe ori. Cred că dacă dorim să eliminăm această problemă, având în vedere faptul că este și un buget foarte mic, trebuie o altă abordare, pentru că, în ciuda bugetului mic, au fost foarte multe probleme. Multe domenii uh, care ar fi trebuit să fie um, prevăzute în acest program nu există programe, uh, nu există proiecte. Există domenii în care nu a fost uh, inițiat niciun fel de proiect. Uh, iar comisia nu a putut să verifice dacă proiectele care au fost inițiate nu se suprapun și dacă nu cumva uh, urmăresc aceleași obiective. În plus, eu uh, fac parte și din Comisia Envi și mulți dintre membrii de acolo sunt uh, destul de supărați că nu am putut să obținem mai mulți bani pentru acest uh, program. Cred că în multe cazuri încercăm să uh, rezolvăm probleme cu bugete mici și nu cred că mai mulți bani uh, ar fi întotdeauna soluția. Ceea ce noi nu avem aici sunt ținte și obiective măsurabile. Asta este o problemă de ordin structural. Nu este suficient să acordăm bani și timp și să considerăm că aceste probleme se vor rezolva este nevoie de rezultate care pot fi cuantificate și măsurate. Ce am obținut din banii pe care i-am investit. Iar aici rămâne uh, mult uh, de făcut. Însă nu totul este alb și negru, există și zone gri, există aspectul rețelelor rețe- există rețele care au fost create între profesioniști și experți din diferitele state membre pentru schimburile de bune practici. Se pare că aici uh, cea mai, rețeaua care dă cele mai bune rezultate este uh, cea alcătuită din experți de la nivel local. Cred că ceea ce ar trebui să avem uh, este, de fapt, uh, mai multe obiective clare, o mai mare concentrare și uh, mai multe continuare ale programelor. Avem liste de obiective pe termen lung, dar trebuie să devenim mai buni în a ne prioritiza cerințele și Uh, obiectivele, iar programul de sănătate publică este un exemplu pentru asta. Cred că în viitor nu vom încerca pur și simplu să aruncăm cu bani înspre aceste probleme, ci vom încerca să ne concentrăm asupra uh, unor soluții care pot să fie și măsurabile. N-aș vrea să măturăm totul sub covor și să spunem că oricum n-au fost mulți bani, deci nu este mare pierderea. Cred că ar trebui să revenim la această întrebare și să uh, solicităm uh, comisiei să facă un fel de hartă a tuturor, tuturor proiectelor. M-ar interesa să știu dacă au făcut asta, mai ales având în vedere viitoarea perioadă de programare. În plus, cred că ar merita să facem uh, mai multe cercetări pentru a afla care sunt măsurile care, într-adevăr, schimbă comportamentul oamenilor. Să facem niște studii științifice pentru a vedea ce măsuri se pot lua la nivel uh, european care, într-adevăr, să schimbe comportamentul uh, cetățenilor. Eu i-aș încuraja așadar pe colegi să citească cel puțin rezumatul acestui raport. Cred că putem să discutăm mai mult pe uh, aceste teme Uh, și nu trebuie să neglijăm acest aspect doar pentru că uh, a fost vorba de un buget mic. de la Curte de Conti. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului Henry Greta, reprezentantul Curții de Conturi. Domnule președinte, raportorul dumneavoastră uh, a făcut un rezumat al raportului Curții și a tras concluziile care se impun și stau la dispoziția noastră pentru întrebări suplimentare. Grazie. C'è qualcuno che vuole fare qualche... Mulțumesc. Dacă are cineva comentarii de făcut cu privire la acest raport, dacă nu, trecem mai departe la punctul 15 de pe ordinea de zi, raportul special 1 pe 2009 al Curții de Conturi, intitulat Activitățile bancare din bazinul mediteranean în cadrul programului MEDA. Dau cuvântul doamnei Mathieu. Monsieur le Président, chers collègues, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, programul MEDA a fost principalul instrument financiar pentru 2006 pentru punerea în aplicare a parteneriatului mediteranean. Cum știți, programul s-a finalizat în 2006 pentru a fi înlocuit de instrumentul de vecinătate și parteneriat. Deci a, a avut 424,5 milioane de euro și 5 milioane 3500 de milioane de euro pentru 2006. Am încercat să determinăm dacă proiectele sunt urmărite îndeaproape de Curtea de Conturi și de BEI și dacă și-au îndeplinit obiectivele. Activitățile bancare sunt de trei tipuri, asistență tehnică, bonificațiile de interes pentru împrumuturi BEI și operații cu capital de risc. În ceea ce privește obiectivele, ale asistenței tehnice, acestea sunt satisfăcătoare. La 30 de proiecte, 24 eh, și-au îndeplinit obiectivele și 6, celelalte 6 în parte. De exemplu, avem proiectele care susțin instituțiile de microfinanțare și dezvoltare în a, micro-întreprinderile în Tunisia și Maroc. Pentru bonificațiile de interes și operațiunile cu capital de risc, rezultatele sunt satisfăcătoare. Raportul se referă la lipsa de informații din partea anumitor intermediari financiari și întârzieri în cazul anumitor proiecte. Astfel, un proiect care urmărește reducerea poluării în, într-un golf din Tunisia, aprobat în 19, uh, în 80, 99, nu a început decât în 2007 și fondurile sunt raportate până la sfârșitul lui 2009, mijlocul lui 2010. Vreau să atrag atenția Comisiei asupra nevoii unei coordinări eficiente a sprijinul între din partea comunității BEI și colaborarea cu autoritățile locale. Există schimburi de informații, mai ales la nivel local, pentru a crește coerența și complementaritatea activităților. Cu privire la activitatea de audit, nivelul de supraveghere eh, nu a fost adecvat pentru primii ani ai programului, mai ales în cazurile în care comisia s-a bazat în totalitate pe uh, activitatea BEI înainte de 2005 și încurajez încheierea rapidă a acordului de gestionare care trebuie să fie semnat între comisie și BEI. De asemenea, subliniez importanța unui sistem de măsuri de evaluare pentru a urmări situația activităților bancare în cadrul noului instrument de vecinătate și de parteneriat. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și acum dăm cuvântul domnului Igor Lugdors, reprezentantul Curții de Conturi, căruia, căruia îi mulțumesc. Uh, honorable members of the Parliament. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, cred că doamna Mathieu a făcut un uh, sumar, un rezumat uh, extraordinar uh, al documentelor pe care uh, vi le-am uh, pus la dispoziție. Dacă sunt alte întrebări, cu cea mai mare uh, plăcere vă voi răspunde la ele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Ayala Sender. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, are cuvântul. Sí, grație, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Mathieu pentru raportul dânsei. Aș avea însă unele întrebări. În primul rând, în ceea ce privește eșantioanele la diferitele măsuri ale programului MEDA și în plus am unele uh, dubii cu privire la indicatorii de eficiență. Da, au fost uh, constatate niște lipsuri la uh, indicatorii de eficiență, însă eu cred că atunci când s-au calculat efectele pozitive, dar și cele negative, ar fi trebuit să includem și aspecte sociale în alte, la alte fonduri, la alte programe, întotdeauna eficiența se pune în raport cu modificările uh, la nivel uh, social uh, care au fost obținute la nivelul IMM-urilor și așa mai departe. De aceea, Aș dori să o întreb pe doamna Matiu dacă a găsit elemente în această direcție care apoi să ne permită să elaborăm niște recomandări. Și, bineînțeles, aceeași întrebare o adresez și curții de conturi. Aș dori să știu în ce măsură aceste celelalte aspecte pentru care avem un mandat uh, au fost uh, afectate, pentru că în studiu nu s-au luat în considerare numai aspecte economice. Evident, există aspectul uh, neregulilor, erorilor, dar este vorba și de aspecte pozitive, modificările, schimbările care au avut loc în statele în care se, uh, se aplică acest program MEDA. Cred că ați înțeles, de fapt, care este întrebarea mea. Cum je, je vous l'ai dit. După cum v-am spus, mi se pare foarte clar, spune doamna Mathieu și probabil ați observat și dumneavoastră acest lucru în cadrul misiunilor. Deci mi se pare evident că proiectele nu uh, sunt consolidate pe teren, sunt disparate, dacă pot să spun așa, și uh, nu există o politică reală în proiectele deja inițiate și put, am putea recomanda, dacă doriți, Comisiei să aibă o perspectivă politică de mediu, dar trebuie să fie avută în vedere și dimensiunea socială. Fiindcă, într-adevăr, ce a spus dumneavoastră este corect. de acuerdo y además yo creo que, que lo necesitamos también. Sunt absolut de acord. Cred că avem nevoie de asta în relația noastră uh, în zona mediterană. În Parlamentul anterior îmi amintesc că misiunile acestei comisii s-a sugerat chiar să solicităm delegațiilor interparlamentare atunci când merg în misiune să um, completeze un fel de mic uh, chestionar, având în vedere faptul că era vorba de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Așadar, ei ar fi trebuit să completeze niște mici chestionare pentru noi, cei de la uh, Comisia de Control Bugetar, astfel încât să avem și noi niște informații, pentru că noi nu putem merge la fața locului peste tot. Am solicitat acestor delegații ajutor. Nu știu dacă vi se pare că le-am cere prea mult, dar îmi amintesc că uneori delegațiile parlamentare ne-au uh, comunicat reacțiile lor atunci când au fost și au vizitat uh, proiecte uh, finanțate din Uniunea Europeană. Domnule Odi, vă rog. Domnule președinte, la rândul meu vreau să adresez felicitările mele doamnei Mathieu pentru expunerea pe care a făcut-o și mulțumesc Curții de Conturi că se interesează de activitățile bancare. Mulțumesc Curții de Conturi pentru că sunt foarte atent în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții și asta de mai mulți ani încoace, pentru că instrumentele financiare fac obiectul unui regulament financiar. Vom vedea ce se va întâmpla în acest an, nu știu unde uh, ne aflăm acum și m-am întrebat dacă Curtea de Conturi n-ar putea să asigure un rol de supraveghere în ceea ce privește reglementarea financiară. Ni s-a spus că Curtea de Conturi nu controlează activitățile bancare ca și specialist. Mă bucur că pe acest subiect, adică operațiunile care sunt delegate de uh, Comisia Europeană, Curtea de conturi a, s-a plecat asupra acestor activități bancare care sunt deosebit de complexe. Am câteva întrebări. Prima, a circulat în rândul uh, uh, Uniunii Europene ideea unei bănci euro-mediteranene. Dacă cu ocazia acestor lucrări uh, Uh, putem să avem un sentiment cât de cât conturat asupra utilității de a avea sau nu astfel de bancă, uh, mai degrabă decât de a trans, uh, transita toate instrumentele, cum ar fi MEDA, care sunt reglementate de FEMIP și cred că FEMIP-ul face o treabă foarte bună și Uh, aș încheia revenind la ideea uh, regulamentului financiar al BEI pentru că nu există autoritate eh, de reglementare europeană pentru instituțiile de credit în momentul de față și Banca Centrală ezită pentru că nu există voință politică în cadrul Consiliului. Eh, se vede foarte bine în lumina celor eh, spuse de Curtea de Conturi în legătură cu această ramură de activitate euro componentă euro Vedem cât de necesar este uh, să continuăm pe această idee de a cere ca BEI-ul să aibă un regulament financiar. Am uh, constatat o serie de dezordini care par să fi fost rezolvate, însă este foarte important și închei, domnule președinte, atrăgând atenția, atenția din nou că activitățile de control financiar ale BEI țin de comisia noastră potrivit regulamentului nostru intern și nu uh, comisiei uh, uh ECON, care de multe ori ne-a luat uh, dosare. Deci noi suntem cei care trebuie să supraveghem activitățile financiare ale BEI. Asta nu este este ușor pentru că uh, e vorba de un instrument uh, interguvernamental asupra căruia Parlamentul nu are putere juridică. Președintele, care este un tip de calitate, a spus că trebuie să fim foarte atenți la uh, pozițiile parlamentarilor. Sarcina primordială a acestora este să controleze instrumentele. Îmi cer scuze că mai insist, dar Comisia a hotărât să se bazeze pe un ansamblu de instrumente financiare pe care le cofinanțăm, credem că această idee a reglementării financiare a BEI este foarte importantă și cred că trebuie să mergem pe această cale. Sunt absolutamente d'accordo, tra l'altro Sunt tot, cu totul de acord, de altfel intră în competențele acestei comisii. Dacă nu există alte remarci, Trecem la punctul 16. Avem uh, reprezentantul comisiei care dorește însă să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva uh, cuvinte din partea comisiei, domnule președinte. Mă numesc Richard Weber. La nivelul uh, Comisiei, din partea Comisiei vreau să vă spun și vreau să fac câteva observații. În primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei Matiu pentru raportul său, cât și curții de conturi. Împărtășim în mare observațiile și recomandările făcute de Curtea de Conturi și de doamna Matiu. Aș dori să uh, remarc faptul că perioada care a fost uh, luată, avută în vedere de Curtea de Conturi și este normal, pentru că este uh, normal să analizeze niște lucruri finalizate pentru a avea o imagine de ansamblu asupra operațiunilor și așa cum lucrurile se mișcă foarte repede în acest domeniu, este clar că situația de astăzi nu mai are nimic de a face cu ceea ce se întâmpla acum câtva timp. Deci, supravegherea operațiunilor uh, se face mult mai susținut decât la vremea aceea. Avem de altfel o unitate specializată cu un sector specializat pentru a urmări operațiunile uh, instrumentelor de investiții. Uh, femif ul nu este singurul uh, instrument, există mai multe instrumente care au fost create. Avem specialiști care urmăresc lucrurile în fiecare zi și în al doilea rând, uh, BEI-ul are birouri la fața locului în mai multe țări uh, din Mediterana, deci uh, coordonarea locală a supravegherii uh, pe plan local deci operațiunile au fost deconcentrate și uh, ele se desfășoară la fața locului. O operațiune de coordonare și un control uh, riguros au loc și aș vrea să vă asigur spunându-vă că există un pachet de uh, indicatori de performanță care sunt pe cale de a fi perfectați între noi și BEI pentru aceste operațiuni și raportul de evaluare, pentru că pe bună dreptate uh, doamna Sander și domnul Rodi s-au întrebat dacă aceste operațiuni dau rezultate și dacă, în afară de faptul că sunt bine controlate, E bine, pot să vă asigur că raportul de evaluare pe care vi-l vom, vi vom transmite, domnule uh, președinte, în ceea ce este instrumentul 2, are uh, o evoluție și o viziune pozitivă asupra operațiunilor care au fost uh, făcute la nivelul capitalului de risc, dobânzile subvenționate și, după cum știți, toate acestea se fac uh, în manieră independentă de birouri uh, externe Comisiei, fără intervenția acesteia. Deci acest raport vă va fi pus la dispoziție și cred că elementele care uh, și conține elementele care vă vor liniști. În ceea ce privește dimensiunea socială, Aș reaminti că uh, proiectele de mediu și proiectele capital de risc sunt uh, proiecte care au un impact uh, social când un proiect nu este economic, dacă el se adresează uh, ansamblului problemelor socie, uh, sociale, dacă, eu știu, e vorba de uh, furnizarea de apă potabilă sau apă de o mai bună calitate într-o regiune, asta ține de calitatea vieții populației. Deci, cred că uh, nu uh, este bine limitativ uh, să uh, luăm proiectele numai pe baza titlului. Sigur, capital de risc, da, dar există populații care sunt afectate, eu știu, proiecte de mediu, sunt și populații afectate de pildă de lipsa de apă sau de o proastă calitate a acestora. Aș vrea să mă refer și la ceea ce a spus domnul Odi, o reglementare financiară. Noi urmărim de îndeaproape uh, operațiunile BEI de mai multă vreme și cât despre ideea unei bănci euromediteranene. Dacă îmi permiteți, uh, domnule președinte, să vă împărtășesc o idee personală, există multe proiecte de acest uh, gen în toată lumea. Cred că BEI funcționează bine, lucrăm bine cu ea lucrăm bine cu agențiile financiare ale statelor membre, fie că e vorba de agenția uh, germană KV, și aș, agenția spaniolă și aș putea să citesc toate agențiile stabilite pe baze bilaterale. Înainte de a crea noi instituții și știm cu toții că asta ia ani și luni de negocieri pentru a ajunge uh, la un rezultat, cred că mai întâi trebuie să ne concentrăm uh, uh, mai prudent asupra îmbunătățirii acțiunilor care se fac și să încercăm să îmbunătățim ansamblul instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie. <clears throat> Grazie a lei. Vă mulțumim pentru intervenție. Altcineva dorește să ia cuvântul? Very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. De regulă nu aș fi cerit, cerut să iau cuvântul, spune domnul Ludborz, dar există un lucru care trebuie clarificat. Curtea, cel puțin din punctul meu de vedere, a făcut tot ce s-a putut pentru o bună eșantionare pentru a ilustra ce s-a făcut în perioada în cauză aș vrea să diferențiem, deci, între ce a fost auditat care are legătură cu trecutul și care este situația în momentul actual. Din acest punct de vedere, aș vrea să spun că practica curții este ca după 2-3 ani să se reîntoarcă la caz și să se vadă ce s-a făcut. Și vom raporta la momentul potrivit, uh, vă vom raporta care, sunt, care este starea lucrurilor la momentul respectiv. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Doamna Ela Sender are cuvântul. Quería volver otra vez. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a reveni la ceea ce a spus domnul Ludbors, îi mulțumesc pentru prezentarea sa, dar eu tot nu am înțeles exact următorul lucru. Evident, la programe ce țin de apă există uh, Uh, consecințe asupra situației sociale. Dar de la cine ați primit aceste informații? De la comisie sau de la o curte de conturi la nivel național? Da, verificați dacă există nereguli, dacă, banii, dacă fondurile au fost bine și eficient utilizați, dar pe de altă parte este vorba și de verificarea rezultatelor. Funcționează lucrurile, uh, este o bun, are loc o bună coordonare, nu a primit curtea de conturi suficiente informații. Pe mine, ca uh, deputat, mă interesează următorul lucru. Când vedem un astfel de program, program, nu vrem să știm numai dacă banii au ajuns la proiect, proiectul respectiv, ci și dacă proiectul respectiv a avut rezultate, dacă, de exemplu, s-au creat noi locuri de muncă. Nu știu dacă asta ar trebui să fie conținut în raportul comis sau în cel al uh, curții de conturi. Curtea de conturi mi-a spus că da, vom primi aceste rapoarte, dar pe mine mă interesează ambele. Odată, o bună utilizare a fondurilor și o respectare a regulilor cu privire la acestea, dar în plus aș vrea să știu și dacă s-au atins rezultatele din punct de vedere al dezvoltării dacă au existat consecințe la nivelul societății, dacă acest tip de obiective au fost uh, atinse. De unde putem obține această informație? Non ci no? <clears throat> Allora, passiamo al punto 16, rapporto... Trecem la punctul 16, raportul special al Curții de Conturi 5-2009 al Curții Europene intitulat Gestiunea de Trezorerie a Comisiei are cuvântul Domnul Itala. Kyse on työasiakirjassa komission varainhallinnasta ja tilintarkastustuomioistuin. Vorbim aici de gestiunea trezoreriei din partea Comisiei. Curtea de conturi a analizat pentru a vedea dacă Comisia respectă regulile și uh, dispozițiile actuale. În ceea ce privește gestionarea trezoreriei, există două direcții generale uh, implicate, ECFIN și DigiBudget, care acționează împreună. Curtea de conturi, care a făcut acest raport excelent și îi mulțumesc pe această cale, a venit cu câteva observații importante. General vorbind, Comisia a aplicat toate cele mai importante elemente de legislație. Câteva observații. DigiBudget, spre deosebire de ECFIN, nu și-a susținut cu documente sistemele de uh, gestionare a riscului. Trebuie să ofere, deci, o documentație mai bună în fiecare uh, situație și procedurile de selecție care sunt aplicate. Un alt punct important este că aceste două direcții generale din cadrul Comisiei nu au convenit asupra unui sistem uh, comun de supraveghere și gestionare a riscului. Au fost cazuri în care fiecare direcție generală a Uh, hotărât asupra sumei maxime uh, dintr-un uh, cont bancar, dar riscul general nu a fost discutat. De aceea se spune în raport că trebuie introduse o serie de măsuri și se spune de asemenea în raport că riscurile economice trebuie să fie monitorizate pe parcursul întregului an, iar Comisia, pe baza unei analize de risc, și a unui sistem de monitorizare pentru fiecare risc, trebuie să facă acest lucru și uh, un raport trebuie uh, înaintat Parlamentului. De asemenea, Comisia trebuie să își îmbunătățească colaborarea astfel încât aceste riscuri și aceste situații uh, să fie mai bine cunoscute. Un alt uh, punct uh, important E vorba de penalitățile pentru conturile bancare. S-a luat o decizie în 2008 de a, să se schimbe situația existentă, iar DG Budget a luat o nouă decizie la începutul acestui an pentru a îmbunătăți securitatea în această privință. Acestea sunt remarcile mele, domnule președinte. Mulțumesc. Grazie, <clears throat> grazie a lei, onorevole. Do la parola al rappresentante. Mulțumesc. Acum domnul Igor Lubdors, reprezentantul Curții de Conturi, are cuvântul. Uh, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, cred că ceea ce a spus domnul Itala uh, rezumă foarte bine ceea ce a raportat Curtea de Conturi cu privire la Uh, gestiunea de trezorerie a Comisiei. După cum am spus și mai înainte, vă stau la dispoziție pentru a vă oferi răspunsuri uh, la mai multe întrebări sau comentarii. Vă mulțumesc. O domande, onorevole Odi. Mulțumim. Dacă sunt întrebări, dacă nu, domnul Odi. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru intervenție și curții pentru acest raport foarte bun. Am o întrebare însă. În cadrul Comisiei de Control Bugetar am identificat conturile de trezorerie în afara bugetului, conturi care au fost regularizate și pentru care Comisia a propus să se facă finanțarea. Cu toții știți despre ce este vorba. Aș vrea să știu dacă în cazul controlului făcut de dumneavoastră ați constatat multe conturi în afara bugetului sau dacă toate conturile de trezorerie sunt acum în buget. Și încă o întrebare. În cadrul, în interiorul cadrului de reglementare, funcționarea conturilor de trezorerie este sub autoritatea unei, organ- unei contabililor. Însă noi recomandăm ca acei care fac contabilitatea să nu uh, se ocupe și de transferul fondurilor și anume contabilii. Ce părere aveți cu privire la faptul că um, lucrurile sunt organizate în acest fel în cadrul Uniunii Europene, în care contabilul face contabilitatea, dar și transferul de fonduri? Reprezentantul Curții de Conturi are cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu uh, conturile ce nu țin de buget, aș dori să vă spun că, în primul rând, nu a fost obiectivul nostru să le analizăm în cadrul acestui audit. Așadar, noi am analizat eficiența uh, procedurilor de control intern, unde am constatat că în mare situația este satisfăcătoare, cu toate că există uh, loc de mai bine, deci că există unele aspecte ce ar putea fi îmbunătățite. Cu privire la a doua întrebare, distribuția sarcinilor între contabil și uh, trezorier, personal uh, eu sunt de acord cu domnul Odi mi se pare un argument foarte bun cel pe care l-a adus uh, dumnealui. Acest lucru a fost spus în regulamentul financiar și în regulile de implementare. Însă, uh, toată lumea este conștientă că acest aspect nu poate fi rezolvat în timp util. Apreciez uh, însă comentariile dumneavoastră, mi se par foarte pertinente. Lei, ci sono altri interventi. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Ascultăm reprezentantul comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să-i răspund domnului Odi cu privire la faptul că situația pe care am menționat a fost deja reglementată de câteva luni și vreau să-i garantez că există o separare a competențelor în, cazul, în cadrul Direcției Generale Buget între trezorieri și contabil. Lucrurile sunt bine separate și persoanele care gestionează sau fac contabilitatea sunt diferite. În ceea ce privește raportul, care a fost extrem de util și care a dat naștere la schimburi uh, de uh, păreri cu reprezentanții curții, vreau să spun că recomandările au fost uh, respectate, au fost puse în aplicare și mai ales cele referitoare la analiza riscurilor și la comunicarea rezultatelor acestei analize de riscuri către COCOBU s-a făcut în cadrul notelor pe care le trimitem în fiecare an pe 1 aprilie către Comisia Bugete și în rapoartele de activitate anuale a redigi Buget, care sunt disponibile de asemenea secretariatului Cocobul la începutul anului, se regăsesc aceste informații. Mulțumesc! Mulțumim domnului Tavern și acum trecem la Următorul punct de pe ordinea de zi, un alt raport 3-2009 al Curții de Conturi, intitulat Eficacitatea cheltuielilor uh, efectuate în cadrul măsurilor structurale în domeniul tratării apelor reziduale pentru perioadele 94-99 și 2000-2006. Pentru asta dăm cuvântul domnului raportor Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Așa cum a spus deja președintele, este vorba în acest document de lucru despre modul în care Uniunea Europeană a alocat fonduri în aceste două perioade de programare. În primul rând, aș dori să spun că la anul va avea loc cea de-a 90-a aniversare a faptului că la Sheffield, în, Uniunea, în Regatul Unit, s-a dat în uh, funcțiune prima stațiune de purare. Iată, um, atunci am intrat într-o epocă în care, atât în, pe continentul european, cât și în uh, Marea Britanie, în urma dezvoltării industriale, s-a început cu epurarea apei în stații de epurare. Stimați colegi, Curtea de Conturi ne-a furnizat un raport foarte valoros și aș dori să-mi exprim mulțumirea uh, către cei doi colegi care au elaborat acest, acest raport. Este vorba de, un, de rapoarte foarte, de foarte bună calitate. Aș dori să spun în legătură cu aceste rapoarte că în Uniunea Europeană, atât din fondul de coeziune, cât și din cel pentru dezvoltare regională, se cofinanțează stații de epurare în perioada de programare 2000 până în 2006, Uniunea Europeană a furnizat mai mult de 10 miliarde de euro în acest sens, iar în perioada actuală, pentru 2007-2013, această sumă se va ridica la aproximativ 14 miliarde de euro. Când auzim aceste sume, ne gândim că de acești uh, bani n-am putea uh, cumpăra nici măcar un jucător de fotbal de mare valoare, dar aceasta este o cu totul altă tematică. Așadar, pentru 2000-2006 au fost, a fost alocată această sumă de 10 uh, miliarde către patru state membre, Spania, Portugalia, Grecia și Irlanda. Așadar, raportul, extraordinar, raportul Curții de Conturi se referă la aceste patru state membre. S-au efectuat o serie de vizite la fața locului, au fost verificate dosare și documente de către Curtea de Conturi Aș dori să fac trei recomandări cu privire la acest raport al Curții de Conturi. În primul rând, aș dori să spun că acceptăm uh, și, uh, și luăm la cunoștință ceea ce a formulat Curtea de Conturi, însă trebuie și să încurajăm statele membre și autorităților, autoritățile acestor state membre să Uh, absorbă toate aceste uh, fonduri și, în plus, să utilizeze la maxim sta stațiile de epurare. Uh, raportul Curții de Conturi arată că, în multe cazuri, stațiile de epurare care au fost construite nu sunt utilizate la maxim. Avem aici două cazuri diferite. Unul ar fi acela că se extind capacitățile și că există investiții care sunt orientate uh, spre viitor, pentru că se așteaptă să existe o mai mare cantitate de apă care să trebuiască să fie epurate, dar există și cel de-al doilea caz în care uh, capacitățile utilizate, capacitățile existente nu sunt utilizate. Ceea ce înseamnă că uh, există uh, totuși o poluare care nu ar trebui să aibă loc. Directivele Uniunii Europene care se referă la nămolul de epurare, uh, respectiv directiva uh, respectivă, este din anul 1986 și Comisia a, ne-a comunicat deja că lucrează la o revizuire a acestei directive am dorit să atragem atenția convins, com, Comisiei că aceste lucrări la directivă ar trebui să fie accelerate, pentru că și Curtea de Conturi a formulat în mod foarte clar faptul că utilizarea numolului de epurare este o sarcină foarte importantă și, drept urmare, trebuie să existe și o directivă uh, formulată ca atare. Din acest, în acest document de lucru am făcut o propunere și cu privire la faptul că stațiile de epurare uh, finalizate trebuie să lucreze eficient. Din acest punct de vedere, Comisia, în momentul în care scoate la licitație proiecte, ar trebui să elaboreze niște uh, linii directoare interne și să aibă niște liste de verificare, astfel încât întregul sistem de evaluare să fie mai clar, mai uh, cu criterii mai bine uh, formulate. Curtea de conturi a constatat de asemenea că proiectele ar trebui să fie verificate într-un mod mai strict pentru a se asigura că mai târziu uh, stațiile de epurare pot funcționa uh, la capacitate maximă. Domnule președinte, simați colegi, acestea au fost uh, aspectele pe care doream să vi le prezint. Vă mulțumesc. la parola Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Ovidiu Ispi, reprezentantul curții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, documentul de lucru și prezentarea domnului Doici în calitatea domniei sale de raportor asupra acestui raport special oglindește în mod cuprinzător conținutul raportului Curții de Conturi. Ce aș putea adăuga, fără să repet cele spuse deja, este că de la publicarea acestui raport de la publicarea lui, raportul a fost bine primit, aducând o reflectare pozitivă în presă și felicitări de la autorii unui studiu academic în același domeniu, ajungând acest uh, raport la concluzii similare. Săptămâna viitoare, la o reuniune a instituțiilor supreme de audit din Europa, acest raport va fi discutat în cadrul unui grup de lucru dedicat auditului mediului. Este un domeniu semnificativ pentru cetățeanul european, evident de mare interes, și sper că raportul și concluziile sale, reflectate și aprobate de dumneavoastră, pot contribui la progresul eforturilor noastre de a proteja atât mediul înconjurător, cât și interesele cetățeanului european. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept eventualele întrebări. Sau... Vă mulțumesc. Grazie a lei. Vă mulțumim și noi. Doamna Ayala Sander vrea acum să ia cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Deutsch pentru raportul atât de bun pe care l-a prezentat. Am să intru în detaliu cu privire la două chestiuni relevante din punctul meu de vedere. Când vorbiți despre punctele slabe ale unui sistem, care este foarte bine pus în aplicare. Întotdeauna ajungem la lipsa de expertiză sau la lipsa de experți tehnici la nivelul autorităților locale. Există o directivă care obligă, practic, toate autoritățile locale să pună în funcționare astfel de stații de epurare a apei. Există însă niște instalații foarte mari în aceste stații de epurare și pot apărea probleme la conectarea la sursele de transport a apelor evacuate și poate ați putea să ne dați mai multe detalii în acest sens. Poate ar trebui să se facă un studiu pentru a vedea de ce există această lipsă de expertiză și de capacitate tehnică la nivelul autorităților și cum a dus ea la probleme de uh, um, utilizare a fondurilor europene, unor chiar într-un volum destul de mare. În al doilea rând, Chestiunea taxelor este una destul de relevantă. Raportul conține o parte destul de importantă referitoare la utilizarea fondurilor, să se studiază dacă instalații au, funcționat, au început să funcționeze, funcționează bine, dacă totul merge în regulă, dar mai există o altă chestiune. Instalațiile trebuie să fie și întreținute și nu doar cele de epurare, ci orice uh, infrastructură prezintă astfel de probleme care țin de întreținere. Și aș vrea să întreb recomandării, reprezentantii curților, în afară de uh, aceste recomandări, ne mai poate da și alte detalii cu privire la modul în care care programele viitoare ar putea lua în considerare atunci când vorbim despre acest gen de instalații care întâi trebuie să fie finanțat, apoi începe să funcționeze uh, bine, dar în cele din urmă ajunge la probleme de întreținere și dacă acestea nu sunt rezolvate, dacă nu este capacitatea tehnică, ar putea duce la întreruperea funcționării uh, acestor instalații, tocmai pentru că nu există suficiente fonduri pentru întreținere. Uh, domnul președinte, și eu consider că este un subiect extrem de important. În Italia, printre principalele cazuri de utilizare a fondurilor europene, uh, au fost probleme tocmai cu stațiile de epurare a apelor, care au mare legătură cu aspectele de mediu și cu poluarea, mai ales în regiunile unde uh, nu există neapărat o industrie puternică, ci există poluare organică. Acești, cei care fac poluare organică nu au un comportament adecvat și acest lucru a dus la cheltuirea nejustificată sau în orice caz nefructuoasă mm. a sute de mii de euro. Deci subiectul este unul extrem de important din perspectiva Comisiei, a Curții de Conturi și a Olafului și cu toții trebuie să facem analizele necesare, fiindcă există niște oportunități ratate din acest punct de vedere. Domnul reprezentant al Curții de Conturi dorește să intervină cu privire la intervenția doamnei Sanders? Mulțumesc pentru întrebarea pusă curții de conturi. Uh, normal, uh, există în uh, atenția noastră continuarea investigațiilor cu privire la aspecte ridicate, trebuie însă să reamintesc faptul că problema gestiunii este o gestiune partajată. În mod special se așteaptă efortul din partea statelor membre pentru a-și îmbunătăți această activitate, în mod special în ceea ce privește problema de întreținere. Comisia a recunoscut uh, valabilitatea concluziilor noastre și, în bună parte, apreciază și va lua măsuri în consecință pentru îmbunătățirea uh, a ceea ce Curtea de Conturi semnalează. Uh, avem în vedere noi, Curtea de Conturi, în acest domeniu al auditului mediului, un alt raport pe care îl vom începe anul viitor. E vorba de modul în care sunt utilizate stațiile de, uh, de uh, deșeuri, de, de uh, recuperarea deșeurilor și în, cu aspecte similare în ce privește protecția mediului. Uh, ceea ce s-a discutat astăzi și propunerile care a, fost făcute și recomandările respective vor fi luate în considerare de către Curtea de Conturi în studiul nostru preliminar și în, în, în planificarea care o, o vom avea în vedere la viitorul audit. Vă mulțumesc. Tra l'altro segnalo a proposito dell'importanza del ruolo del... Iată un alt semnal cu privire la importanța curții de conturi. În Italia, cele mai importante fraude în domeniul fondurilor europene au loc aici, în uh, acest domeniu și de aceea rolul curții este esențial tocmai pentru a putea sublinia și arunca, pune lumina pe aceste posibile fraude. Are acum cuvântul domnul Schilacakis. Eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare către Uh, reprezentantul Curții de Conturi. Există deja oarecare parametri sau indicatori care sunt utilizați? De exemplu, dacă are loc o supraplanificare a activităților, uneori pot să existe uh, situații în care uh, sunt supracapacități. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile, diferențele între diferitele lucrări care se efectuează. Care este situația aici? Prego, signor Ispir. Domnule Ispir, vă rog dacă doriți să răspundeți. Uh, cred că um, aceste aspecte ridicate comportă dificultăți în ce privește compararea proiectelor. Uh, noi am abordat uh, problematica Uh, modul în care sunt utilizate cheltuielile în domeniul tratării apelor reziduale printr-un uh, audit extrem de bine țintit, în, uh, fără să avem în vedere aspecte legate de particularitățile legate de planificare, de ceea ce curtea în mod normal nu prea Uh, obișnuiește să nu, nu își are în obiectul de, de, de, de activitate. Uh, toate aspectele ridicate, normal, uh, sunt în competența Comisiei ca principal pion în, în, în managementul acestor fonduri și a, a, statelor, a statelor membre. Nu avem un, un sistem de indicatori, pentru că nu ne-am propus să avem un sistem de indicatori, urmând ca Comisia să răspundă în vederea îmbunătățirii acestei activități. Mulțumesc. Va bene. Ci sono altri interventi? Mai dorește altcineva să intervină? Vă rog. Presidente, eh, sobre otro tema que también Domnule președinte, mai există un subiect care îmi stârnește interesul. Curtea de conturi face o recomandare, se pare, și aș dori să înțeleg dacă înțeleg uh, importanța acest lucru în strategia pentru uh, tratarea apei. Articolele 50 și 53, acolo vorbesc despre posibila aplicare a reducerii poluării la sursă prin reducerea sau interzicerea utilizării detergenților pe bază de fosfați aș vrea să știu care este părerea curții de conturi. Ce crede că ar trebui să facă comisia în acest sens? Ar trebui să uh, formuleze o legislație mult mai restrictivă cu privire la utilizarea detergenților de acest gen? Doriți să interveniți? În raportul nostru, uh, la paragrafele uh, la care se face referință, am făcut propuneri în legătură cu uh, utilizarea detergenților uh, de rufe pe bază de fosfați, de fapt limitarea lor, vreau să vă mărturisesc că am avut uh, suficiente discuții în cadrul curții, în cadrul grupului de audit din care fac parte și în cadrul curții, în legătură cu acest tip de recomandări. Pentru că și mai mult decât atât, în legătură cu uh, procedura urmare procedurii contradictorii care am avut cu Comisia. Uh, consider că modul în care am reflectat noi această problemă în raportul nostru și modul cum am uh, uh, concluzionat și am pus această recomandare creează câmp de lucru suficient Comisiei pentru ca în calitate de gestionar al fondurilor publice să ia măsurile care se impun. Mulțumesc. chiesto la parola. Mulțumesc. Și acum domnul Park din partea comisiei dorește să ia cuvântul. Hello? Okay. Good morning. Um... Bună dimineața. Suntem trei reprezentanți din partea comisiei aici în această dimineață, doi dintre noi de la DG Envy și unul de la DG Regio. Apreciem foarte mult acest raport, l-am citit cu mare atenție și am trei remarci pe care le-am pregătit și apoi am să mă refer și, refer și la câteva dintre um, discuțiile care au avut loc. Cu privire la funcționarea infrastructurii construite cu sprijin financiar din partea UE, care include și legăturile funcționale ale sistemului de epurare Comisia vrea să sublinieze faptul că statele membre sunt în primul rând responsabile pentru funcționarea acestor instalații și a rețelelor în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la fondurile structurale din politica de coeziune. Aceasta este o politică bazată pe parteneriat cu statele membre, eh, comisie și regiuni și responsabilitatea este una partajată. Acestea sunt principii de bază ale politicii de coeziune și se referă la orice este cofinanțat, fie în domeniul tratării apelor, deșeurilor, eh, infrastructurii rutiere, orice. În mai multe cazuri, Comisia a dus statele membre în fața Curții de Justiție, inclusiv cele patru care au fost state membre care au fost auditate în acest raport, pentru colectarea neadecvată a apelor reziduale și conectarea neadecvată la stațiile de epurare și pentru uh, tratamente neefectuate în mod adecvat. Și vom continua acest lucru dacă este nevoie. Apoi, cu privire la revizuirea directivei privind amolul de epurare, înțelegem urgența acestui lucru și evaluarea de impact de care este nevoie pentru o nouă propunere uh, este în faza de elaborare și așteptăm prezentarea versiunii finale a acestei valori a impactului la finele anului 2009 sau cel mai târziu în primul trimestru al următorului an și vom vedea dacă această analiză de impact justifică uh, elaborarea noi, noului act normativ care va putea începe cât mai devreme în 2010. Cât privește rolul Comisiei, trebuie să reamintim faptul că statele membre au responsabilitatea primară pentru selectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor cu cofinanțare. Pentru perioada de finanțare 2007-2013, Comisia a eficientizat evaluarea internă a principalelor proiecte. Vorbim aici de 25 de milioane milioane de euro costuri totale. Și fără îndeplinirea cerințelor minime, proiectele nu pot fi cofinanțate. Acest lucru nu se aprobă. Și aici se include și necesitatea informațiilor cu privire la o strategie de gestionare a nămolurilor de epurare și a stațiilor de epurare a deșeurilor industriale. Există apoi liste de verificare interne și uh, formare specifică ne-am axat foarte mult pe această listă de verificare și la începutul acestui an DGMV și DigiRegio au uh, elaborat o astfel de listă de verificare pentru proiecte de epurare a apei cofinanțate, listă care a fost discutată la data de 10 iunie cu statele membre în cadrul forumului rețelei europene de autorități de mediu pentru politici de coeziune. Autoritățile de mediu și autoritățile de gestiune din cadrul domenii politicilor de coeziune s-au întâlnit. Le-am acordat timp de trei luni eh, pentru a ne transmite comentarii, n-am primit nimic și propunerea noastră este să se folosească această listă de verificare. Având în vedere discuțiile referitoare la schimbarea reglementării uh, pentru politica de coeziune, pragul limită pentru proiecte verificate de comisie va crește de la 25 la 50 de milioane de euro dacă acest proiect este adoptat. Deci inclusiv pentru proiectele de tratare a apei și rolurile, rolul statelor membre va deveni și mai important în viitor decât este acum. Însă, Comisia a cerut ca statele membre să continue să ne furnizeze informații în rapoartele lor anuale de implementare cu privire la proiectele care s-ar fi derulat între 25 și 50 de milioane de euro și să includă detalii cu privire la acele proiecte pe paginile de web naționale putem, pentru a putea face mai multe vizite pe teren, uh, pentru a inspecta acele proiecte care nu vor mai fi atât de atent urmărite datorită modificării prevederilor reglementării. Apoi s-a vorbit aici despre lipsa de ex expertiză, doamna Ayala Sanders, ca să răspund. Într-adevăr, este un comentariu foarte bun, suntem de acord, dar există asistență tehnică disponibilă pentru proiectele pe baza fondurilor de coeziune, ca parte a programelor operaționale și Fondul Social European, de asemenea, poate fi folosit ca sursă de finanțare pentru formare. În ceea ce privește taxele de întreținere, Există articole specifice pentru aplicarea principiului poluatorul plătește și utilizarea acestor taxe, sigur, luând în considerare și capacitatea de plată, fiindcă există entități mai sărace și altele nu chiar așa sărace. În ceea ce privește recuperarea costurilor, în directiva cadru de apă se stipulează că până la finele lui 2010, deci până la 1 ianuarie 2011, să existe un cadru implementat pentru recuperarea costurilor. Acesta este un alt aspect relevant pentru taxele la utilizator. Și în ceea ce privește suprabugetarea, ultima întrebare care a fost pusă aici, directiva pentru fondurile structurale prevede foarte clar posibilitatea corecțiilor financiare atunci când se bugetează investiții prea mari. În ceea ce privește întrebarea privind fosfații, dau, cuv- dau cuvântul colegei mele, Sofie Broi. Thank you. Uh, concerning... Vă mulțumesc. În ceea ce privește trecerea la detergenți fără fosfați, Comisia a făcut o comunicare în 2007 angajându-se să, organize, să uh, efectueze o evaluare a impactului uh, care să fie urmată apoi de o inițiativă legislativă. Între timp avem o imagine de ansamblu cu privire la efectul uh, eliminării fosfaților din uh, detergenții din Uniunea Europeană. Se pare că acest lucru a început deja, mulți producători au început deja să elimine fosfații din detergenții lor, iar până acum 66% din populația Uniunii Europene nu mai utilizează detergenți pe bază de fosfați. În plus, ar trebui să subliniem faptul că în bazinul Dunării uh, există o, un angajament foarte clar în cadrul uh, planului de gestiune al acestui uh, bazin al Dunării sub directiva privire la apă, e bine, există un angajament foarte clar pentru eliminarea fosfaților din detergenți în prima etapă 2010-2015. Acest lucru um, implică toate statele membre care um, sunt uh, la Dunăre. Sunt interventi? Mulțumesc, dacă nu dorește nimeni să intervină, trecem la punctul 18. Raportul special al Curții de Conturi cu privire la modul în care Comisia gestionează implicarea actorilor nestatali în cooperarea cu comunitatea europeană. Dăm cuvântul vicepreședintelui Bart Staes. Ben, uh, ben heel blij met dit rapport, maar ik ben... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumit de acest eh, raport. Sunt de acord cu domnul Kinst Uh, când spune că întâi va face el un uh, sumar al raportului curții de conturi, iar apoi uh, eu voi face unele observații. Deci îi dau dânsului cuvânta, cuvântul înainte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă ofer o introducere cu privire la acest raport. În primul rând, ar trebui, ar trebui să spun că acest raport a fost uh, elaborat într-un spirit al Uh, interesului comun al nostru și al acestei uh, comisii. Comisia noastră ne-a solicitat în mod repetat să uh, ne ocupăm de acest aspect al actorilor nestatali și rolul lor în cooperarea pentru dezvoltare. În al doilea rând, aș dori să spun că există o serie de documente care subliniază importanța îmbunătățirii cooperării cu actorii nestatali. Este vorba atât de legislație cât și de documente interne ale Comisiei. În ceea ce privește uh, rolul bugetar, uh, fluxurile de fonduri um, direcționate către actori nestatali uh, în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare um, sunt foarte importante Iată, este vorba de aproximativ un miliard de euro pe an. În ceea ce privește auditul, am uh, decis să avem trei întrebări la care să căutăm un, uh, un răspuns. Primele două se referă la rolul actorilor nestatali. În primul rând, cum s-a asigurat Comisia că actorii nestatali se implică în mod eficient și eficace în cooperarea de dezvoltare în calitate de partener pentru crearea de strategii pentru implementarea politicilor de dezvoltare în statele beneficiare. A doua întrebare pe care am uh, ridicat-o se referă la rolul actorilor uh, nestatali în calitatea lor de uh, implementatori ai proiectelor finanțate din bugetul Uniunii Europene și din Fondul European de Dezvoltare a treia întrebare se, se leagă de primele două, respectiv cum, s-a, uh, cum a asigurat Comisia um, crearea de capacități și capabilități în rândul acestor actori nestatali pentru ca aceștia să fie buni parteneri pentru uh, Comisie și pentru guvernele din statele membre în domeniul uh, reducerii sărăciei și dezvoltării. Raportul Curții de, de Conturi rezumă o serie de rezultate cu privire la cele trei întrebări. Dacă doriți să abordăm fiecare întrebare pe rând, pot să vă ofer un rezumat. Pot să vă spun că recomandările și rezultatele raportului sunt preluate în documentul de lucru uh, pregătit de către domnul Stes Așadar, domnule președinte, dacă doriți, vă pot da mai multe detalii și vă pot uh, rezuma pe scurt rezultatele acestui uh, raport. Acesta este rolul raportorului. Așadar, dacă există întrebări, sunt, vă stau la dispoziție pentru a răspunde. Onorevole Stais. Are cuvântul domnul Stais atunci. Colegas, ik, eh, ik moet echt eh, de heer eh, Kins en zijn Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Îl felicit pe domnul Kinst uh, și pe uh, colegii săi. Ați făcut o muncă foarte uh, bună. Raportul este demn de laudă. Este vorba de un miliard de euro în 2007, spune domnul Kinst. Este vorba de 10% din fondurile acordate pentru cooperarea pentru dezvoltare. Sunt foarte mulți bani. Am constatat că acest termen, această noțiune a actorilor nestatali trebuie să fie clarificat. Nu este vorba numai de ONG-uri, este vorba de actori nestatali Um, aceasta este denumirea oficială, este vorba odată de ONG-urile din uh, domeniul um, cooperării pentru dezvoltare, asociația acestora la nivel european se cheamă Concord, dar este vorba și de alți actori, cum ar fi asociații de fermieri sau fundații sau biserici. Poate fi vorba de camere de comerț toți aceștia sunt actori nestatali, așa cum sunt ei și definiți în cazul raportului Curții de Conturi. Este vorba de toți membrii ai societății care nu fac parte din economia privată sau din um, structurile, statului. Asta este definiția lor. Am uh, contactat comisia uh, în pregătirea, când mă pregăteam pentru uh, activitatea mea în acest sens. Uh, am avut un dialog foarte constructiv, am discutat cu domnul Weber, domnul Barleo. Uh, sunt convins că cei doi vor lua și cuvântul imediat. E bine, am discutat cu cei de la comisie și dânsii mi-au spus ca, cum văd ei situația, cum văd ei sarcina care li s-a uh, trasat, cum pot fi uh, implicați mai mult actorii nestatali uh, în cooperarea pentru dezvoltare. Reprezentanții comisiei mi-au spus cât este de dificil în practică să se implementeze acest lucru. Din punct de vedere teoretic, este o idee foarte bună, dar există o prăpastie între ceea ce se dorește și ceea ce uh, se regăsește la fața locului. Reprezentanții comisiei mi-au spus că depun eforturi pentru a închide această prăpastie, dar este foarte dificil. Un exemplu pentru cei care nu au citit tot raportul. Uh, în 2007-2008, 284 de milioane de euro a fost bugetul. 4400 aproximativ de uh, cereri au existat pentru acești 284 de milioane. Aceste aproximativ 4500 de cereri solicit, erau uh, proiecte în valoare de aproximativ 3,6 miliarde. Iată, foarte multe cereri de proiect, uh, un lucru foarte dificil de evaluat pentru comisie. A existat o primă selecție, în urma care au rămas 88 de proiecte uh, cu o sumă totală de 189 de milioane Până la urmă au rămas uh, numai două proiecte. Deci din toate solicitările uh, au fost alese până la urmă 4,6%. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit nouă ca legiuitori. Cum putem să ne asigurăm că reglementările noastre și uh, organizarea noastră internă este mai bine coroborată cu aceste probleme? Ieri seară Comisia mi-a mai trimis o serie de documente pentru a dovedi că se ocupă de o mai bună instruire a persoanelor din delegațiile comisiei. Au avut loc multe traininguri, uh, seminare de două-trei zile. În prima zi Uh, se, face o, se fac prezentări, PowerPoint, li se oferă informații, li se spune de cum, care este întreaga procedură. Iar în a doua și a treia zi a unui astfel de seminar se încearcă uh, aducerea la oaltă a tuturor partenerilor din întreaga Europa pentru a discuta cum, se po- cum poate fi îmbunătățită coordonarea și cooperarea. În plus, am luat legătură cu Asociația Concord, este vorba de, asociați, de Federația uh, Organizațiilor pentru Cooperare uh, pentru Dezvoltare și mi s-a spus că are loc o foarte bună cooperare între Concord și uh, a avut loc o foarte bună cooperare între Concord și Curtea de Conturi. S-a, s-a spus uh, lucrurilor pe nume, uh, s-au identificat problemele chiar după uh, Uh, auditarea din partea curții de conturi, au existat contacte și schimburi de date, deci cred că în total se poate spune că acest raport este unul foarte nuanțat. Există o comisie de cooperare pentru dezvoltare la noi în Parlament, iar aceasta ia această tematică foarte în serios. Luni, în această comisie, va fi uh, organizată o audiere uh, unde va fi prezentă și comisia, reprezentați de la Concord, de la uh, Curtea de Conturi. Toți aceștia vor prezenta problemele speciale existente în acest domeniu uh, în fața Comisiei pentru Dezvoltare. Mi se pare foarte important că și în Comisia de Resort uh, aceste probleme sunt discutate. Eu am fost invitat la această audiere și în calitatea mea de raportor pentru documentul de lucru. În raportul meu trebuia să fac un uh, rezumat al uh, raportului Curții de Conturi. Eu am formulat și unele recomandări și am încercat să nu le mențin la un nivel general, ci să formulez niște recomandări foarte practice și clare odată poate la adresa curții de conturi, dar și la adresa comisiei, pentru a le solicita să se gândească la niște soluții foarte concrete. Nu am să vă explic toate recomandările mele, însă una este, de exemplu, aceasta. De ce să nu ne gândim așa? Există probleme la nivelul delegațiilor, comisie la nivel uh, local. Nu există know-how, nu există experiență de ce nu am putea, de exemplu, în 2010, să existe o persoană din partea Comisiei la fiecare delegație care cunoaște aceste probleme? Nu numai când este vorba de asistarea unor proiecte, nu numai când este vorba de finanțare, uh, cum se urmărește apoi proiectul. Nu, o persoană care să cunoască situația de la fața locului. Trebuie să închidem propastia între uh, procedura ca atare și uh, situația de la fața locului. Sper că domnul Weber ne va mai uh, da câteva detalii în acest sens. O problemă ridicată de Curtea de Conturi a fost aceea conform căreia Comisia poate să acorde prin calculator, deci printr-un simplu click, fonduri poate să vadă câte fonduri poate să acorde fiecărui uh, partener. De fapt, de acest lucru am avea nevoie, pentru că ne lipsește această posibilitate. Cred că la începutul uh, procedurii de descărcare și pentru bugetul 2011 ar trebui să putem avea informațiile necesare, să vedem care bani, cât bani ajung în acest sector. Mi se pare ceva foarte important și pentru colegii din Comisia pentru Buget. Atunci când vor uh, pregăti bugetul pentru 2011. Încă o propunere foarte concretă. Mie mi se pare că a venit momentul să ne gândim la modul în care funcționează întregul sistem al cofinanțării pentru actori nestatali și ar trebui să revizuim acest sistem. Organizațiile din Uniunea Europeană și reprezentanții organizațiilor din Sud trebuie să aibă acces la reglementări clare și transparente. Trebuie să știe care este situația lor. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să luăm în considerare uh, o revizuire, o modificare a uh, regulilor privind bugetul. Este, după părerea mea, momentul oportun și nu ar trebui să pierdem această șansă. Ar trebui să coordonăm ceea ce am uh, făcut noi ca recomandări, ceea ce ne-a recomandat Curtea de Conturi și așa mai departe. Aș mai avea și alte recomandări, însă constat că mai avem uh, de a mai trebuie să ascultăm și un raport cu privire la asistența oferită Uniunii Euro- de către Uniunea Europeană către actorii nestatali. Puteți, uh, într-o, din nota de subsol, să vedeți unde puteți uh, găsi acest raport. Cred că după consultarea tuturor acestor documente vom putea să tragem concluzii. Dau acum cuvântul reprezentanților Comisiei. Do la parola al signor Mulțumim domnului Stai și acum dau cuvântul domnului Weber din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez, în primul rând, faptul că suntem de acord cu remarcile făcute în raport și din partea Curții de Conturi. Problema abordată de acest raport este una complexă care necesită o analiză comună și un dialog în care să fie prezentate punctele de vedere ale tuturor părților. Și audierea de luni e foarte binevenită, fiindcă nimeni nu se așteaptă la miracole, e foarte dificil să organizezi dialoguri eficiente și pertinente cu zeci sute de milioane de organizații din cadrul societății civile din 150 de țări. Este deci o adevărată provocare, însă toate ideile bune sunt apreciate și este important să putem beneficia de o discuție la care să participe toate părțile în cauză, fie că e vorba de operatori, ONG-uri, finanțatori europeni și reprezentanții țărilor terțe, în măsura în care pot să fie prezenți și, sigur, Parlamentul, Cursa de Conturi și Comisia. Și cred că în această întâlnire vom putea identifica modalități de acționare adecvate pentru această problemă. Aș vrea să mă refer la câteva dintre aspectele ridicate și de domnul Staes să existe în fiecare delegație specialiști pentru problemele referitoare la ONG-uri? Evident, da. Însă trebuie să subliniez că acest răspuns uh, depinde de disponibilitatea resurselor umane. Comisia nu poate hotărâ aici, uh, poate recomanda, dar uh, resursele umane țin de și de existența bugetelor și nu putem garanta 100% că um, resursele umane vor fi la nivelul necesar în toate cazurile. Trebuie să gestionăm uh, această cooperare în totalitate. Cooperarea cu ONG-urilor este importantă. Ați spus că 10% din ce cheltuim în țările de dezvoltare merge, în curs de dezvoltare merge aici, dar trebuie să avem și o perspectivă de ansamblu. Evident, însă, noi dorim să asigurăm prezența specialiștilor peste tot. În ceea ce privește informarea, furnizarea de date cât mai exacte și mai complete posibile. Este, un pro, este o problemă care apare în toate domeniile. Ați văzut că există și în organizații internaționale și în cadrul domeniului nostru. Ori de câte ori este vorba de cheltuieli comunitare. Suntem dispuși, de fapt dorim să îmbunătățim lucrurile, facem toate eforturile în acest sens. Am abordat acest lucru din perspectiva bugetului 2011 și deja am pus um, în aplicare programe care permit actorilor dintr-un stat membru să se înregistreze. Însă problema este de legată de volumul de date. Când ai atât de mulți operatori, totul se reduce și la volum. Și, de asemenea, aș vrea să uh, recomand o abordare prudentă. Toate sistemele informatice, oricare ar fi ele, oricât de bune, pot să facă doar anumite lucruri. Nu putem să le cerem date diferite de la o zi la alta. Uh, Până la urmă, rezultatele depind și de datele care sunt introduse în sistem. Și apoi, factorul uman este important și oamenii au capacități limitate. Nu putem schimba parametri în fiecare zi. Uh, nu poți uh, într-o zi să afli care este lungimea drumurilor construite sau cantitatea de bitum folosit, deci nu poți să schimbi informațiile și parametrii de um, căutare de la o zi la alta. Vă mulțumesc și Mă bucur faptul, de faptul că, iată, se pare că înțelegeți că suntem și noi doar oameni și nu putem uh, pocni din degete și să dăm un rezultat imediat. E nevoie de timp, e nevoie de investiții și de stabilitate în domeniul um, gestionării pentru a obține rezultate. În ceea ce privește sistemele de cofinanțare, Deja în regulamentul financiar sunt prevăzute posibilități de finanțare 100% în cazuri urgente. Însă, aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că cerința de cofinanțare este o cerință care a fost creată tocmai de Comisia de Control Bugetar. Și dacă pot să fac o remarcă de ordin personal, a existat atunci o motivație adecvată pentru această hotărâre. De regulă se gestionează proiectele uh, mult mai bine dacă investim doar dacă investești unul doar uh, bani pe care îi primești. E o chestiune de asumare a responsabilității. Prin urmare, da cu privire la posibilitatea de a finanța 100% anumite proiecte în cazuri critice sau cazuri de extremă urgență, dar cred că ar trebui să ne gândim dacă vrem să se transforme într-un obicei. După părerea mea, cofinanțarea nu e ideea. Acestea au fost principalele aspecte pe care le-am avut de menționat. Și încă o dată vreau să afirm deschiderea noastră către dialog Uh, cu uh, dumneavoastră, cu Curtea de Corturi, cu Comisia ADV, pentru a încerca să dezvoltăm cât mai mult posibil uh, rezultatele cooperării noastre cu ONG-urile, având în vedere totuși că acționăm într-un mediu foarte complex, cu un număr mare de operatori, cu sisteme care variază de la o regiune la alta și că Totuși, avem de-a face cu state suverane, deci nu putem să le impunem tot ce dorim. Trebuie să uh, luăm deci în considerare toate aceste elemente atunci când ne gândim la rezultatele pe care le obținem. Mulțumesc, domnul Berman, acum. Dank, meneer de voorzitter. Um... Ähm, Ik heb weinig toe te voegen aan het uitstekende betoog van collega Bart Staes. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea excelentă a domnului Staes. Cred că ați făcut exact uh, ceea ce trebuie, dat fiind uh, că sunteți atât de implicat în problemele de dezvoltare și cred că ați rezumat foarte bine uh, cele spuse de Curtea de Conturi în ceea ce privește actorii nestatali și rolul lor în dezvoltare și cooperare. Aceste subiecte apar mereu atunci când vorbim de actorii uh, non-statali. Ei se plâng că ei nu sunt implicați așa cum trebuie. Ei spun că procedurile cu care se confruntă nu sunt numai uh, complicate atunci când trebuie să elaboreze propuneri, dar pe de altă parte evaluarea um, procedurile de evaluare uh, pentru toate activitățile care le fac, uh, cofinanțate uh, de Comisia Europeană, nu este prea ușoară. Instrumentul pe care îl avem pentru evaluarea politicilor Comisiei, ceea ce este sacina noastră ca Parlament European, e bine, acesta este un punct important pentru noi Avem o serie de dosare pentru toate țările în care uh, Comisia dă asistență pentru dezvoltare și în ultima perioadă, în ultimul mandat parlamentar, am purtat discuții aprofundate cu Comisia Europeană. Uh, nu o să spun uh, acum că au fost discuții conflictuale, dar conversații aprinse. Actorii nestatali joacă un rol crucial pentru coeziunea socială atunci când proiectele sunt puse în aplicare. Actorii nestatali se află la fața locului, de aceste și ei sunt esențiali pentru succesul unui uh, proiect. Uh, deci ownership-ul, deci apropierea uh, proiectului este un cuvânt foarte la modă. Uh, Cred că critica din acest raport este foarte clară și foarte puternică în această privință. Cred că putem să folosim uh, criticile din raport ca o orientare pentru a reforma politicile de asistență pentru dezvoltare ale Comisiei Europene și vom face acest lucru cu siguranță la audierea de luni. Mulțumesc. Onorevole Epping. Eh, eh, Mulțumesc, spune domnul Epping. Mă bucur că acest eh, raport a fost publicat, un raport în legătură cu uh, rolul actorilor nestatali în terțe țări, în lumea treia, și raportorul spune că există un decalaj între angajamentele pe hârtie și activitățile de la fața locului. Este un lucru pe care întotdeauna l-am constatat și de aceea consider că am ajuns la limitele a ceea ce se poate realiza uh, cu asistența pentru dezvoltare. Acum încercăm uh, să facem lucrurile pe teren așa cum trebuie, să gestionăm. S-a vorbit uh, aici despre uh, cei care acționează în uh, lumea a treia și Comisia încearcă să controleze aceste activități din turnul lor de fildeș birocratic. Lucrurile nu funcționează așa. Raportorul ajunge la niște concluzii cât se poate declare în raportul său. Și cred că ceea ce încearcă să facă este să mai salveze ce se mai poate salva. El spune că trebuie să încercăm să oferim mai multe posibilități de formare, să avem mai mulți reprezentanți, dar cred că aici e o problemă fundamentală. Am vorbit cu comisarul Bolkenstein care uh, are propriul său punct de vedere și a spus că asistența pentru dezvoltare uh, acolo unde este uh, necesară Uh, nu ajută uh, și invers. Cred că noi încercăm să ne păstrăm uh, statutul ca principalul furnizor de asistență în loc să ne concentrăm asupra sau în această încercare de a face ceea ce trebuie să facem, ceea ce este potrivit. Mă bucur că se organizează o audiere luni în cadrul uh, grupului uh, socialiștilor și democraților și aș vrea să fiu prezent acolo. Cred că trebuie să analizăm mai critic uh, rolul ONG-urilor. Dacă acestea oferă asistență în lumea a treia sau dacă își promovează propriile lor interese. Cred că este o întrebare existențială. Nu cred că uh, Uh, trebuie să mai salvăm ce se mai poate salva, trebuie să mergem mai departe de atât. Bună intervenire, reprezentante la Curte de Conturi. Dacă reprezentantul Curții de Conturi dorește să intervină. Well, thank you, Mr. Chairman. Only maybe... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci de încheiere după această discuție interesantă Cred că v-am uh, dat dumneavoastră și Comisiei un raport echilibrat uh, care recunoaște domeniul de implicare a actorilor nestatali, rolul acestora și faptul că este o provocare și că nu toate lucrurile sunt uh, în controlul Comisiei. Există și deficiențe de cealaltă parte. Recunoaștem eforturile făcute de Comisie și am luat notă de deficiențele care sunt menționate aici unde se mai poate face ceva. În al doilea punct, trebuie să spun că de la bun început am fost conștienți de, am cunoscut uh, propria evaluare a Comisiei în legătură cu eficiența asistenței. Întotdeauna, atunci când pregătim un raport în Curtea de Conturi, uh, analizăm foarte atent celelalte surse de informare uh, sau activitățile paralele care ar putea să se suprapună cu activitatea Curții de Conturi. În acest raport anume am recunoscut faptul că termenii de referință pentru evaluarea Comisiei nu sunt la fel și nu sunt la fel de cuprinzător ca și în cazul raportului Curții de Conturi, pentru că ne axăm asupra implicării partenerilor pentru asistența în domeniul dezvoltării, în politici de proiectare, strategii în țările beneficiare și, de asemenea, aspectul uh, construirii capacităților. Și nu în ultimul rând, uh, salut, asemenea celorlalți care au luat cuvântul înaintea mea, salut această posibilitate uh, a audierii deschise de luni după amiază, când putem să facem un schimb de vedere în prezența grupurilor interesate, așa cum ar fi ONG-urile și, așa cum arată și titlul, să privim înainte, să vedem ce se poate îmbunătăți în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Dank u, voorzitter. Um... Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate comentariile care au fost făcute. Câteva reacții. În primul rând, o reacție la cele spuse de domnul Weber și după aceea de ce a spus domnul Epping. Domnul Weber a făcut o referire la un pasaj din documentul de lucru în legătură cu finanțarea 100% și sunt de acord cu ceea ce a spus. Uh, Nu vreau să spun întotdeauna că fiecare proiect în parte trebuie să fie finanțat în proporție de 100%, însă trebuie să existe această posibilitate, pentru că în unele cazuri este o idee foarte bună și uh, e mai bine uh, să avem o finanțare 100% decât o cofinanțare. Dar dacă merge pentru uh, o finanțare 100% a tuturor proiectelor, atunci ONG-urile n-ar mai fi ONG-uri. Este important ca uh, și uh, ele să contribuie cu propriile resurse. Cred că asta este o idee bună. Vorbim despre campanii de conștientizare. Apoi, în ceea ce în, cele, în legătură cu cele spuse de domnule Ping. Am luat notă de punctele noastre de vedere ideologice în legătură cu asistența pentru uh, dezvoltare. Acum, știu că ați cit, l-ați citat pe domnul Bolkenstein, dar nu împărtășesc punctele sale de vedere. Uh, Cred că ONG-urile și actorii nestatali joacă un rol foarte important și obțin rezultate foarte bune. Poate că nu îndeplinesc 100% ceea ce își propun, dar asta e viața. Domnul Epping uh, este în țara mea unul dintre uh, partenerii competitori uh, în astfel de discursuri. Este foarte concis în ceea ce spune și este binevenit la Um, audierea care va avea loc în Comisia Parlamentară, așa încât aștept să purtăm această discuție. Grazie all'onorevole Stai. Mulțumim. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu trecem la ultimul raport privind gestionarea etapei de dezvoltare și validare a programului Galileo. Dau cuvântul domnului Liberaschi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. budujemy system europejski, globalny. Construim un sistem de navigație prin satelit care trebuie sau se dorește să fie utilizat pe scară largă ca parte a unui sistem de transport inteligent, printre altele. Raportul elaborat de curte. Este unul important, este unul urgent și foarte bine pregătit și în același timp unul și foarte util. De ce? Spun asta. Sistemul în sine are o componentă de validare, validare evaluată la 1,1 miliarde de, dola, de euro pentru 2001-2005 cele 1,1 miliarde, o treime din această uh, sumă trebuia să fie finanțată din buget public, din fonduri publice la nivel european și 66% din uh, fonduri private. În prezent, lucrurile stau după cum urmează. Suma este deja de peste 2 miliarde de euro și nu se va încheia în 2005, evident, 2005 a trecut, ar putea să se finalizeze în 2010 și nivelul de finanțare publică nu va fi de o treime, ci de 100%. Și am spus că uh, ideea era ca în final să fie 3,3 miliarde dar a apărut apoi faza operațională, faza de uh, implementare care trebuia finalizată în 2008. Acum ne așteptăm să se finalizeze poate în 2014 și costuri nu de 3,3 miliarde, ci 6 miliarde. Și din nou, nu doar 33% vor fi fonduri publice, ci la fel 100%. De aceea, raportul acoperă niște aspecte foarte importante, are concluzii importante și, în al treilea rând, și aici aș vrea să vă dau câteva detalii, analizează motivele care au dus la situația actuală. Analiza motivelor prezentate așa cum este ea prezentată de, de curte sună după cum urmează. În primul rând, gestionarea proiectului a fost neadecvată, atât în faza de dezvoltare și validare și um, pe viitor nu ne așteptăm sau nu știm să, dacă va fi mai bună. Nu se face o diferențiere clară între părțile implicate, două părți, Agenția Spațială Europeană, ca partea responsabilă cu componenta tehnică a proiectului, și cealaltă parte Comisia Europeană, care a fost responsabilă cu politici, obiective și procesul de investiție ca atare. Conform legii lui Murphy, eh, tot ce a putut să se întâmple rău s-a întâmplat și de aceea acest parteneriat public-privat, PPP, eh, s-a dovedit a nu funcționa. Mai întâi, normele uh, de parteneriat nu au fost elaborate bine, apoi parteneriații privați, partenerii privați nu au dorit să participe fiindcă nu au putut fi incluși în proiect de către partenerul public și iată de ce s-a ajuns la finanțare publică de 100%. Costurile au fost depășite, limita de timp a fost depășită și s-a dovedit că managerul de program entitatea care asigura managementul programului nu era pregătită, nu avea o viziune pe termen lung în ceea ce privește gestionarea proiectului. Mai mult, nu au avut loc negocieri cu privire la uh, concesiuni Asta a fost vina comisiei, pur și simplu, fiindcă ea nu a reușit să își îndeplinească funcția de lider în ceea ce privește gestionarea, buna gestionarea proiectului. Există acțiuni și la nivelul statelor membre și trebuie să fim de acord cu curtea care subliniază că au avut loc intervenții repetate din partea statelor membre care au intervenit în interesul propriilor lor industrii spațiale. Pentru a se asigura că interesele lor sunt promovate. A fost un fel de licitație între interesele naționale și ăsta a fost un alt motiv pentru care Comisia um, s-a dovedit a fi prea slabă pentru a acționa. Comisia a furnizat răspunsuri Ah, dar răspunsurile au fost așa stau lucrurile. Este un răspuns tipic pe care îl primești. Da, există probleme, am făcut tot ce am putut și sperăm să meargă mai bine pe viitor. În consecință, dacă există probleme, iată, noi înființăm o echipă specială care să se ocupe de ele. Într-adevăr, a fost înființată o echipă și poate problemele vor fi rezolvate. Mi-am permis să propun comisiei noastre câteva principii, câteva linii directoare. În primul rând, regretăm această întârziere care deja a ajuns la 5 ani. În al doilea rând, propun să cerem Comisiei Europene să definească în mod foarte clar începând chiar de astăzi, obiectivele strategice pentru acest sistem. Care sunt obiectivele operaționale și ce plan există cu privire la respectarea calendarului până la până la uh, pornirea funcționării acestui sistem. Aș vrea de asemenea să exprim îngrijorarea noastră pentru faptul că întreprinderea comună Galileo nu și-a îndeplinit obiectivele și că nu există o structură de management furnizată de comisie pentru acest proiect care să garanteze succesul acestei operațiuni. De asemenea, cred că trebuie să menținem dispoziția conform căreia uh, Contribuabilii trebuie să fie informați cu privire la fondurile care trebuie alocate proiectului respectiv și motivele pentru care se fac aceste alocări. Și apoi să se dea și um, baza, temeiul politic pe care se face acest lucru și cum ne putem proteja în cazul în care pe de o parte, ne dorim să ne înlocuim sistemul de navigație american cu unul european, dar cel european se dovedește a fi bazat pe tehnologii, adică sateliți, care nu sunt ai noștri, care nu vin din Uniunea Europeană. Și o ultimă propunere. Am depășit costurile cu 100%, timpul a fost depășit cu față de termenele stabilite inițial și în ceea ce privește raportul cost-beneficii. Cum s-a modificat acest raport? Ce va deveni până la urmă Galileo? Am vrea să știm asta. Aș vrea să mulțumesc uh, curții de conturi și dumneavoastră pentru atenție. Grazie a lei, onorevole, do la parola. Mulțumesc și acum, în numele Curții de Conturi, doamna Kersti Caliulai are cuvântul. Thank you, Chairman. Thank you, honorable members of the Parliament. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului. Am ascultat cu atenție uh, comentariile tuturor și am citit și documentul de lucru care, într-adevăr, reflectă ceea ce uh, spune și curtea cu privire la acest uh, proiect. Este prima oară când Uniunea Europeană și-a asumat un proiect industrial la un, uh, de o scară atât de uh, largă. Este așadar de înțeles faptul că au existat probleme în acest uh, proces mai ales pentru că pentru prima oară s-a uh, făcut și eu, s-a creat și o întreprindere comună. Am încercat să vedem ce s-a întâmplat cu uh, Galileo, de ce aceste întârzieri, uh, de ce uh, aceste cheltuieli foarte mari. Sperăm că prin recomandările noastre să facem în așa fel încât uh, proiectul nu numai să, supraviețuie, să supraviețuiască, ci și să putem uh, pe viitor, când dorim să creăm întreprinderi uh, în comun, uh, să fim mai eficienți. Grazie. Onorevole Ayala. Mulțumesc și acum doamna Ayala Sanders are cuvântul. Lodi. Domnul Lodi. mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit raportorul pentru munca făcută, însă vreau să spun curții de conturi cât de interesant mi se pare acest raport. Este foarte util uh, să uh, tragem concluziile și să vedem care este stadiul unui proces uh, care ne interesează pe toți și de care suntem toți mândri. Acest raport explică foarte bine ceea ce s-a întâmplat. O să spun mai întâi că nu sunt atât de aspru cu Comisia Europeană ca și colegul meu, pentru că dacă în prima etapă acest dosar uh, a eșuat, uh, asta este părerea mea, este eșecul uh, sectorului privat și nu al Comisiei. Sectorul privat a eșuat, pentru că nu a înțeles cum trebuie și trebuie să tragem învățămintele. În Uniunea Europeană au, uh, am cunoscut o serie de greutăți, mă gândesc la uh, Eurotunel și mă bucur că Comisia și salut uh, acțiunea lui Jacques Barrot și uh, Parlamentul care uh, a susținut realocarea pentru ca să putem să ieșim din acest impas. Pun această întrebare curții de conturi în legătură cu contabilizarea proiectului. Pentru că atunci când Uh, dăm, trecem niște taxe la comisie. Uh, în conturile 2007, Galileo nu a fost uh, cuprins din motive pe care nu le înțeleg și Parlamentul a votat o întrebare. În primul rând, cui aparține astăzi Galileo și cum să ține contabilit, cum se evidențează contabil Galileo în conturile consolidate. Parlamentul a pus o întrebare am vrut să mă uit la conturile din 2008, n-am avut timpul să văd dacă sunt acolo. Cum a fost uh, evidențiat contabil Galileo? Doamna Hayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc și să îl felicit pe domnul Liberații pentru munca Uh, depusă și pentru concluziile și recomandările sale. Apoi aș dori să mulțumesc uh, curții de conturi pentru acest raport foarte detaliat, pentru că ne oferă șansa să analizăm în detaliu și în profunzime problemele programului Galileo, mai ales în uh, dorința de a preveni aceleași probleme în următoarea perioadă a programului Galileo. Sunt de acord întru totul cu domnul Odi. A fost un proiect european condus de comisie, dar uh, alcătuit și construit de către statele membre. Apoi a fost uh, transferat în sectorul privat, lucru care întotdeauna comportă un anumit grad de risc. Întotdeauna există riscul de a nu putea implementa un program. Dar aș dori să adresez următoarea întrebare curții de conturi. Este, s-a analizat foarte clar care pot fi efectele unui uh, parteneriat public-privat în acest uh, proiect și mai ales în ceea ce privește costurile. Însă este o concluzie în acest raport pe care o sprijin și eu, și anume că ar trebui să solicităm Curții de Conturi un nou raport pentru, viitoarea, pentru următoarea perioadă, astfel încât să ne asigurăm că unele greșeli care au fost făcute să, sau că greșelile care au fost făcute să nu se repete. Aș dori să se ofere mai multă atenție uh, rolului sectorului privat și acelui public, pentru că sunt de părere că am putea învăța foarte mult din asta. În plus, mi se pare că lipsește un detaliu fundamental aici. Poate că odată ce am stabilit că este vorba de un eșec, nu mai are sens, dar există aspecte comune între Galileo și anumite rețele europene. Și anume, bugetul este mul multianual. Unul dintre cele mai mari riscuri pentru sectorul privat a fost acela al finanțării trebuiau să facă prevederi dincolo de bugetul uh, european, dar acum că este vorba de 100% finanțare publică, această întrebare devine și mai importantă. Deci ar putea Curtea de Conturi să analizeze mai în profunzime modul în care se pot analiza și evita riscurile într-un astfel de proiect, căci este vorba de un proiect care are un buget multianual care merge dincolo de uh, perspectiva financiară. În plus, cred că avem nevoie de un nou raport de la Curtea de Conturi. E posibil uh, să aveți de suferit uh, din cauza faptului că nu aveți suficiente resurse umane, dar în urma ultimelor discuții cu statele membre, uh, Uh, reiese că poate uh, întreținerea acestui proiect ar putea să vină printr-un parteneriat uh, public-privat. Apoi, important este și relația cu programele cadru. În perioada anterioară a existat o relație cu cel de-al șaselea program cadru, o relație care apărea și dispărea. Ar fi interesant să vedem cum, care este legătura cu noile finanțări și cu cel de-al șaptelea program cadru. Trebuie să știm cum se potrivesc piesele acestui puzzle. Dacă reprezentantul Curții de Conturi vrea să intervină cu privire la ce a spus doamna Sanders, da, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am să încep cu comentariile anterioare, colegului care a vorbit anterior într-adevăr, și sectorul privat nu și-a îndeplinit promisiunea. Sectorul privat uh, și-a asumat un angajament, dar până la urmă piața nu a mai participat la un asemenea de proiect și de aceea nu a fost o procedură de licitație, ci doar un singur participat. Și de îndată ce ajungi în situația un cumpărător, un vânzător, e foarte greu să păstrezi, să respecti bugetul și termenele. În ceea ce privește dificultățile unor astfel de proiecte, am tras niște lecții clare. E clar că a trebuit să ne uh, bazăm pe reperele din industrie. Și e foarte normal să ai depășiri de 10 până la 40% în acest domeniu, fie că e vorba de timp sau buget, dar acum am depări, depășit și acest nivel. Uh, a fost foarte bine faptul că parteneriatul public s-a implicat. Eu m-am întâlnit cu comisarul Baro, responsabil la data respectivă pentru operația de salvare. Deja era vorba de operație de salvare și cred că aveam o abordare comună și recomandările noastre au fost implementate, cum a spus și comisia în raport, către doamna Ayala Sander. Curtea nu a analizat în foarte mare detaliu cum a eșuat acest parteneriat public-privat, dar pe viitor depinde dacă există posibilitatea ca aceste PPP-uri să ne păstreze competitivi. Competitivitatea este un lucru important. Dacă există mai mult concurenți, vor fi dispuși uh, la negocieri. Dacă există un singur partener, desigur nu vor dori să-și asume riscul și ele vor rămâne toate în sectorul public. Este deci un lucru care trebuie avut în vedere. În ceea ce privește activitatea de follow-up, este clar că odată ce există un astfel de raport, curtea nu-și poate permite să nu facă un follow-up nici cu privire la Galileo, dar nici cu privire la celelalte întreprinderi comune care vor demara anul acesta și anul următor. În ceea ce privește bugetul, într-adevăr este un lucru care nu este la latitudinea curții neapărat, ci a factorilor politici, pentru a vedea cum ne plasăm în această situație în care bugetul depășește orice perspectivă financiară și cum să continuăm în acest caz cum să facem estimări pentru viitor. Cum am spus, 10, 40% este standardul în industrie. Orice este peste uh, poate fi considerat a fi un eșec. În ceea ce privește legătura cu programul cadru, aici am o notă mai optimistă, cel puțin uh, programul 6 la care a participat și uh, programul Galileo, putem spune că programul Galileo este o parte de succes acolo. și odată ce sistemul de sateliți va funcționa, vom putea spune că cel puțin această parte funcționează bună. Domnul Vert din partea comisiei acum. Mersi, mese, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Bonucci de la DG Tren. În primul rând, complimente, felicitări curții de conduri pentru raport și raportorului. Trebuie să precizăm înainte de a ne lansa într-o analiză aprofundată a trecutului, uh, că astăzi contextul s-a schimbat uh, radical. Uh, comisia, deja la sfârșitul anului 2006, a informat cu privire la dificultățile uh, cu care se confrunta parteneriatul și a a spus că Agenția Spațială Europeană se confrunta cu dificultăți de ordin tehnic într-un, într, proiect, într proiect foarte nou inovator. Astăzi ne confruntăm cu alte greutăți. Astăzi uh, uh, Comisia uh, asigură leadership și guvernanța în comparație cu perioada la care se referă raportul Curții de Conturi. Începând cu aprilie 2009, am recuperat plina, de plina responsabilitate uh, EGNOS. Anul acesta, în conturile Comisiei, activele EGNOS vor fi evidențiate contabil, vor fi prezente. Aceasta este uh, primul răspuns la întrebarea cine este proprietarul a ce anume. În ceea ce privește Galileo, așa cum prevede regulamentul, am ajuns la un acord cu Agenția Spațială Europeană care definește uh, responsabilitățile celor două entități. Asta permite definirea unei structuri de conducere de guvernanță care este diferită de ceea ce am avut în 2006. În al treilea rând, referindu-mă acum la elementele esențiale din recomandarea curții, nu aveam personalul necesar pentru a asigura o gestionare eficientă am recuperat un număr de experți și am sporit uh, numărul personalului implicat în proiect uh, la o limită considerată uh, rezonabilă. E vorba de între 75 85 de persoane care lucrează la Galileo că între timp rolul a, a fost definit și în al treilea rând aș spune uh, aspectul, cu privire la aspectul interinstituțional care este uh, înglobat printr-un grup uh, interinstituțional care se reunește periodic pentru a trece în revistă cele realizate. Asta în ceea ce vește gestionarea, gestiunea de astăzi. Când uh, cât despre obiectivele și viziunea pe care o avem cu privire la dezvoltarea Galileo. Comisia s-a angajat să facă uh, la începutul lui 2010 un raport către Parlament uh, unde se va trece în revistă situația și se vor propune opțiuni uh, pentru a vedea cum se poate trece de la faza actuală de punere în aplicare la cealaltă fază de exploatare. Acest lucru este în curs de a fi uh, elaborat și în felul acesta răspunde la o serie din preocupările uh, exprimate de Curtea de Conturi și de raportor. Mulțumesc, domnul Gher, acum. Mulțumesc, domnule președinte, dar uh, prin coment datorită comentariilor pe care le-am auzit, m-am lămurit. Domnul Germandri. Eh, dank u wel, voorzitter. Ehm, ik dank de eh, Rekenkamer en eh, onze rapporteur, meneer... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Curții de Conturi și domnului raportor Liberalski pentru prezentările lor și le mulțumesc mai ales pentru faptul că ne-au prezentat situația într-un mod atât de clar. Este într-adevăr grav când vedem că un proiect cu o astfel, la o astfel de scară uh, și atât, un proiect atât de mare merge atât de prost. Domnul este, s-a pus problema în raportul uh, Curții de Conturi, dar și al uh, domnului Liberațchi, că statele membre uh, și-au uh, urmărit numai propriile uh, Uh, interese și au încercat să își consolideze propriile industrii. Acest lucru, evident, nu a avut efecte pozitive. Dar aș vrea să știu și ce alt rol au jucat statele membre, pentru că au existat state membre care au fost critice uh, cu privire la întregul proiect Galileo indiferent de importanța sa uh, strategică. Pot să numesc numai țara mea. Ministrul nostru de finanțe a spus de la bun început că nu îi se pare o idee bună. Aș dori să știu dacă uh, poziția unor state membre au contribuit la această tergiversare și la această creștere a costurilor. Poate că teama de costuri suplimentare a dus la costuri suplimentare. M-ar bucura dacă Comisia ar putea să ne dea un răspuns la aceste întrebări și dacă ni s-ar putea spune ce rol au, au avut statele membre dacă situația nu s-a înrăutățit prin faptul că rolul partenerilor nu era foarte clar definit. Aș dori așadar uh, niște răspunsuri și niște clarificări în acest sens. Prindere la Mulțumesc dacă dorește să ia comisia reprezentant, cuvântul reprezentantul comisiei je crois que les cadres financiers... Cred că cele patru surse de finanțări pe care le avem ne vor permite să finalizăm proiectul, fie în funcție de dificultățile tehnice, având în vedere că este vorba totuși de un proiect complex, sau în funcție de viteza cu care achizițiile care fac diferența între această situație și cea anterioară, deci cu care achizițiile vor fi puse în aplicare. În prezent avem tot factorii, toate instrumentele care ne permit să spunem că pe baza ceea ce s-a făcut în 2009 până acum și ce se va face până la sfârșitul anului, că termenele care au fost stabilite pe baza noului regulament în vigoare sunt compatibile cu obiectivele pe care le avem. Mulțumesc. Există alte intervenții? Dacă nu, vreau să mulțumesc și să-mi prezint aprecierea tuturor reprezentanților Curții de Conturi și ai Comisiei pentru contribuția la această dezbatere extrem de intensă și menționez data următoarelor întâlniri, 3 și 4 noiembrie și apoi în 10 noiembrie. Dacă nu există alte remarci, sedința, sedința se suspendă și ne revedem în 3 noiembrie. Un moment. Se pare că doamna Andreas vrea să intervină. Aș dori să solicit o modificare în procesul verbal al ședinței din 21 iulie. Aș vrea să se includă toate numele, numele tuturor deputaților care au votat cu privire la vicepreședinția acestei comisii. Mulțumesc! Dorește cineva să intervină după această remarcă? Dacă nu dorește nimeni, bine.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 Alegerea vicepreședintelor este descrisă în procesul verbal și nu putem uh, impune un vot cu apel nominal a posteriori. Se opune regulilor de procedură și membrii au dreptul să știe când votează dacă votează cu apel nominal. Poate n-am înțeles ce a cerut doamna Andersen? Vreți să ne clarificați, doamna Andersen? Nu cer vot cu apel nominal, cer ca numele persoanelor care au votat să fie incluse în procesul verbal. Nu, nu vreau să spun să se spună cine a votat pentru cine, ci cei care au votat să fie numerați pe listă. Și de ce cer asta? Pentru că procesul verb, înregistrarea întâlnirii a dispărut, a dispărut partea în care comisia a votat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 Sunt uh, surprins, însă se pare că este un efort de cenzurare. Cred că avem o listă a participanților la întâlnirea din acea zi, care este disponibilă tuturor și putem să o includem în procesul verbal. Dar uh, nu există o obligație să voteze. Aveți dreptul uh, de a vota și lista participanților vă spune cine avea dreptul să voteze fiind prezent. Și felul acesta v-am răspuns la problemă. Prei. Vă rog. Cred că nu așa se încheie lucrurile, pentru că lista participanților este mai mare decât lista celor care au votat. Tak, i tutaj jest zgoda, dlatego że nie każdy uczestnik. Da, sunt de acord cu asta dar pentru că nu fiecare participant are obligația să participe la vot. Este un privilegiu să votez, dar pot să hotărăsc să nu particip la vot și totuși am participat la întâlnire. Deci, cred că lista participanților uh, la ședință este suficientă. Se uh, l'onorevole Andreasen Dacă doamna Andreasen insistă cu solicitarea domniei sale, sigur putem face, putem trece la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, putem vota. Deci cine este pentru cererea prezentată de doamna Andreasen? Să ridice mâna. 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Chi e contrario? Cine se opune? 1, 2, 3, 5. E respinta la richiesta. Cererea se respinge cu 5 voturi la 4. La revedere. Doamna Andreea, Andreasen vrea să mai intervină. Atunci vă rog să includeți în procesul verbal această cerere și faptul că a fost respinsă. Mulțumesc. Cu siguranță, spune domnul președinte. Preg. Si. Sí. Eu, eu también le pediría al secretariado... Aș vrea să cer și eu secretariatului, spune doamna Ayala Sander, să ne spună dacă în regulament, conform regulamentului, se poate face această cerere. Eu sunt de acord cu domnul Liberațchi. Regulile sunt cum sunt și trebuie respectate. Nu pot să faci o astfel de cerere. Nu înțeleg. Dacă nu a fost vot nominal, nu ai de ce să întreb cine a fost sau nu a fost acolo pot să întreb cine a fost în sală sau dacă este vot nominal, dar nu a posteriori. Și aș vrea ca secretariatul să ne spună clar dacă se aplică regulamentul sau dacă inventăm ceva nou. Poate ceva nou bun, dar vreau să știm dacă aplicăm și respectăm sau nu regulamentul. Perfect.